Okay, good morning. Um, I think we, we, ought, we ought to make a start. Bună dimineața. Cred că ar trebui să începem pentru că membrii relevanți ai comisiei cred că au ajuns deja. Sunt sigură că avem niște discuții foarte interesante între noi. Primul punct de pe ordinea de zi de astăzi este numărul 6 referitor la măsurile luate în urma delegării competențelor legislative și a controlului de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie. Este vorba de un raport uh, redactat de Comisia Jurii care uh, analizează punerea în aplicare a articolelor 290 și 291 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene referitoare la actele delegate și actele de punere în aplicare după adoptarea tratatului de la Lisabona. Pot să vă spun, în urma discuțiilor pe care le-am avut în uh, conferința președinților de comisii pe marginea acestei teme, că experiența este diferită foarte mult de la o comisie la alta, din, dacă, din punctul de vedere al uh, modul în care Parlamentul a reușit să discute transformarea actelor delegate în acte de punere în aplicare, desigur, comisia noastră, comisia Econ, ca de obicei a fost comisia care a avut uh, cel mai mare succes în uh, impunerea acestei poziții și în proiectul de aviz, de aviz pe care l-am redactat eu, atrag atenția asupra modului în care am acționat noi și, de asemenea, mă refer la modul în care Comisia Econ s-a bazat pe expertiza autorităților de supraveghere europene. M-am referit la necesitatea de transparență din partea Comisiei Europene când vine vorba de calendarul adoptării actelor delegate și uh, asupra asigurării unui timp suficient pentru Parlament pentru a-și putea exercita prerogativele de monitorizare. Nu întotdeauna acest lucru s-a întâmplat. Am primit un document înaintea vac- unei vacanțe și nu am avut timp să discutăm uh, dosarul respectiv înainte de a ajunge în plenară. Și apoi, Uh, perioadele tranziționale care trebuie discutate deseori în uh, uh, conferința președinților de comisii. Această temă este una foarte importantă în perspectiva alegerilor europene din 2014. Am avertizat Comisia Europeană să nu publice propuneri în această perioadă pentru că Parlamentul nu va funcționa în perioada respectivă Cred că totuși unele lucruri uh, vor trebui făcute. Discutăm despre drepturi potențiale pentru comisiile parlamentare, dar înțeleg că uh, situația își uh, găsește în corespondență și pentru plenară. Va trebui să verificăm acest lucru pentru a ne asigura că înțelegem în mod uh, că nu vom ajunge la o avalanșă de uh, propunere pe această, în această perioadă. A fost propuse uh, 16 amendamente, 9 din partea lui Antolin, raportorul din umbră al soci- socialiștilor și democraților, uh, dumnealui care este raportor pentru directiva Omnibus 1 este tatăl uh, acestor standarde tehnice de reglementare uh, și acest lucru se vede prin um, amendamentele propuse de dumnealui. Există, pe de altă parte, alte amendamente care uh, sunt uh, acceptabile în mare. Am câteva întrebări legate de câteva dintre acestea și o să vă spun care sunt problemele ridicate de niște formulări specifice. Antolin, în primul rând, la amendamentul 3 pentru aliniatul 2, înțeleg foarte bine uh, ce spui acolo și cred că este un lucru uh, corect, însă eu doream să mă refer la faptul că am primit uh, niște informații din partea Agenției Europene pentru Valori Mobiliare încă nu preved, pre, prevăzusem o orientare generală suficientă în textul de bază. Și poate ce ar trebui să facem este să luăm formularea ta, la care să adăugăm niște lucruri suplimentare, astfel încât să ne asigurăm că există orientări generale suficiente ai dreptate, într-adevăr trebuie să reglementăm elementele esențiale, dar cred că trebuie să spunem și ceva despre orientare suficientă vis-a-vis -vis de direcția în care merg actele delegate. Amendamentul 7 al lui Hans Peter Martin. Dumnealui cere ca uh, toți membrii să primească aceste informații. Mi se pare că este uh, un lucru exagerat. Da, acest amendament ține de necesitatea de a informa și este până la urmă sarcina secretariatului și de bune practici legate de informațiile care uh, să ajungă la toți membrii. La amendamentul 5, Chei s-a referit la informarea raportorilor din umbră. Este un lucru bun pentru că Comisia ar trebui să știe cine sunt aceștia și există și această bună practică a secretariatului care diseminează informația tuturor membrilor. Eventual am putea clarifica aceste două amendamente. Hans Peter Martin nu este aici Uh, dar a propus amendamentul 9, unde șterge o referință precisă la perioada de două luni pentru un acord inter, interinstituțional. Eu nu aș fi acord cu acest lucru. Uh, cred că trebuie să insistăm pe marginea faptului că această perioadă este prea scurtă mai ales când, când avem de tratat un, un, uh, un uh, volum atât de mare de lucru. Apoi, Antolin, nu sunt sigură dacă formularea aleasă de tine în amendamentul 13 este corectă, dar cred că este o remarcă lingvistică. Într-adevăr, trebuie să existe un sistem care să funcționeze pe această perioadă și, la fel, la amendamentul 15, Antolin, nu am fost sigură um, ce înseamnă să te adresezi comisiei competente particip, participând la o audiere. Într-adevăr, trebuie să existe o disponibilitate din partea comisiei, însă poate uh, nu putem uh, aștepta din partea lor să participe tot timpul la audier. deci eventual am putea modifica puțin aici formularea. Și în uh, proiectul uh, original m-am referit la numirea actorilor relevanți datorită relevanței acestora în a furniza informații nu este o legătură directă cu actele delegate, dar m-am gândit că este bine să menționăm acest lucru și Sven a venit cu o modificare adecvată. Într-adevăr, trebuie să avem perioada de timp uh, potrivită pentru că dacă nu, vom uh, avea de-a face doar cu suspecții obișnuit, dacă pot să-i numesc așa, Cam acestea sunt comentariile mele referitoare la amendamente. Doresc să mulțumesc tuturor celor care au uh, propus amendamente și dacă cineva uh, dorește să clarifice unele puncte, este bine, binevenit. Antolin. Vă îți mulțumesc, uh, Sharon, pentru comentariile tale. Eh, Voi explica pe scurt amendamentele. De fapt, ar trebui să fie mai degrabă văzute ca sugestii. Eu aș dori să fie luate în considerare, să ajungem la un text consensual. Deci, sunt anumite aspecte doar de natură lingvistică. Eu sunt convins că raportarea are o mult mai bună limba engleză decât cea pe care o stăpânesc eu, deci sunt doar mm, sugestii. În primul rând, cred că ar trebui să fie clar că standardele tehnice de reglementare pe care le-am uh, stabilit la Omnibus 1 la uh, serviciile financiare reprezintă o categorie specială de acte delegate. Asta înseamnă că face parte, fac parte din actele delegate sau că pot exista acte delegate distincte față de acestea. Ca să evităm să se transmită ideea că aceste standarde nu sunt acte delegate, sunt o categorie specială de acte delegate, caracterizate printr-un proces de elaborare la care vor participa într-o formă particulară autoritățile de supraveghere europene și în plus e un proces foarte specific, așadar în principiu ar putea exista și alte acte delegate deosebite, dacă se consideră că nu au o componentă tehnică, că aceste autorități trebuie să participe și aceste acte delegate ar trebui să fie și ele evaluate de către aceste autorități. Doream doar să clarific acest aspect. În al doilea rând, în ce privește elementele esențiale, doresc să subliniez importanța unei legături corecte cu instrumentul. Dacă este un instrument cu caracter legislativ, este un act delegat sau este un act de punere în aplicare. În amendamentul meu, eu spun foarte clar că e vorba de un aspect fundamental, deoarece responsabilitatea legiuitorului, conform tratatului, se extinde la elementele esențiale. Acestea țin de responsabilitatea legiuitorului, așa încât legiuitorul nu poate transfera responsabilitatea de a reglementa aceste elemente către nici un fel de altă autoritate sau alt mecanism. Ce înseamnă asta? În cazul Frontex există o sentință în care se vorbește de conceptul de elemente esențiale în sensul că acestea privesc uh, dezvoltarea dreptului, drepturilor fundamentale sau sunt cele care, prin care se hotărăsc marile obiective și opțiuni politice și mari, de exemplu, bugetul, cheltuielile și așa mai departe. Deci există o serie de elemente esențiale care sunt responsabilitatea exclusivă a legiuitorului. Deci aceste elemente nu pot fi delegate, nu pot fi transferate. Sunt alte aspecte pentru dezvoltarea legislativă care, într-adevăr, sunt uh, cele care pot fi transferate la uh, standardele tehnice de reglementare sau celelalte acte de, de implementare sau delegate aici. Vreau să subliniez responsabilitatea legiuitorului, care trebuie să reglementeze complet elementele esențiale. Cred că asta face parte din responsabilitățile acestuia și din distribuția democratică a puterilor și responsabilităților. De aceea mi-ar plăcea ca acolo pe cât posibil aproape literal, să respectăm ce spune articolul 290, când spune că elementele esențiale, aspectele actelor delegate, da, actelor delegate sunt complementare sau modificare de aspecte neesențiale. Cred că aici trebuie să uh, reflectăm ceea ce se spune, că se spune foarte clar. După aia mă mai refer la mecanismele de flexibilitate și Eh, la un criteriu care cred că ar putea fi util. He sido ponente în este dosier y es que en todas las comisiones sería... Și anume, trebuie să există un responsabil pentru ca în comisia de resort aceste teme să fie abordate mai coerent sau cât mai coerent posibil. în plus. Ar fi foarte interesant ca raportorul fiecărui raport cu caracter legislativ apoi să fie responsabil și cu urmarea, cu procesul de punere în aplicare, să-l monitorizeze. Practic, raportorul e persoana care cunoaște cel mai bine o anumită temă și cunoaște tot ce s-a întâmplat într-o anumită comisie și restul chestiunilor sunt doar de natură lingvistică și sunt convins că raportarea va, va rezolva cât mai bine posibil și nu voi depune amendamente unilateral, ci solicit ca raportarea să încerce pe cât posibil să țină cont și de amendamentele mele în compromisuri Apoi ele trebuie votate de toți membrii. Thank you, Antolin. Um, I, I'm... Mulțumesc foarte mult. Uh, Werner, din păcate nu te-am văzut la timp, dar tu ești raportorul din umbră din partea PP-ului. Da, și eu am auzit doar de dimineață că sunt raportor din umbră pentru PP, nu știu să înainte. Însă, aș dori să-i mulțumesc lui uh, Sharon pentru că s-a referit la punctele esențiale în uh, acest aviz. Am uh, început acest experiment la începutul anului cu regulamentul EMIR, unde am avut prea puțin timp la dispoziție pentru actele delegate și Uh, declarațiile comisiei uh, de pe atunci făcute de doamna Hildegard, care ne-a asigurat că vom fi informați la timp, că vom avea suficient timp pentru discuții și vom fi implicați în acest proces, reprezintă calea ce bună. Se pune întrebarea dacă vom reuși nu doar la Comisia Econ, ci uh, în întreg Parlamentul să uh, analizăm, să evaluăm în mod adecvat uh, această temă a actelor uh, delegate. Sunt de acord cu Sharon în, uh, în remarcile sale. În primul rând, trebuie să fim atenți ca punctele principale să se regăsească în textul original, în partea dispozitivă a textului legislativ, nu în cea secundară. În al doilea rând, după cum a spus și Sharon, transparența este foarte important. Trebuie să știm care este calendarul uh, precis. Acest calendar trebuie să fie cât mai transparent. Uh, se poate ajunge și la întârzieri. Înțelegem acest lucru, însă, în general, eu consider că uh, propunerea președintelui comisiei noastre reprezintă un bun punct de plecare și apoi cele propuse de, de colegul nostru Sanchez Presedo trebuie analizate în detaliu de grupul nostru politic. Încă nu am uh, făcut această analiză. Oricum, uh, suntem de acord cu linia generală propusă de Sharon. Vă mulțumesc foarte mult. Îți mulțumesc foarte mult. Cred că, Werner, uh, majoritatea acestor puncte le vom rezolva în urma în urma discuțiilor și uh, vă atrag atenția că, de fapt, noi avem un acord bilateral cu Comisia Europeană și sper că acordul nostru bilateral nu va, fi, nu va dispărea în urma unui uh, acord generic încheiat cu Comisia. Sven are acum cuvântul. principial pot să spun că salutăm raportul dumneavoastră. Considerăm de asemenea că și amendamentele colegilor noștri sunt acceptabile. Există un punct menționat și de dumneavoastră în uh, declarația inițială, și anume amendamentul colegului Martin. Înțelegem uh, îngrijorările dumnealui, dar considerăm de asemenea că amendamentul 5 al uh, doamnei Swinburne Uh, atinge mult mai bine obiectivul pe care și-l dorește și Hans-Peter Martin. Pe bună dreptate, Hans-Peter Martin dorește să fie informat și membrii neafiliați trebuie să fie informați de acest proces, dar acest, acest proces de informare poate fi asigurat și prin amendamentul 5. În rest, ne aflăm, ne aflăm pe direcția bună și Nu văd niciun motiv pentru care nu am putea uh, respecta linia pe care mi-aș dușea. Ok. Mulțumesc. Nu am foarte multe lucruri de adăugat. Cred că este foarte important să ajungem la un proces care să asigure funcționarea actelor delegate și actelor de pune în aplicare și să există o uh, interacțiune adecvată între autoritățile relevante și comisiile competente pe fond. Amendamentele mele se referă la trei puncte. Unul dintre ele a fost uh, menționat de Sven și sper că Amendamentul 5 uh, se va bucura de sprijinul grupurilor, tuturor grupurilor politice. Al doilea punct se referă la continuitate. după uh, alegeri va trebui să discutăm de numărul mare de standarde, aceste standarde tehnice de reglementare. Și imediat după alegeri va trebui să înțelegem cine este responsabil pentru ce dosare și trebuie să uh, vedem să ne asigurăm că fiecare grup politic va numi un rapor, raportor din umbră pentru actele de, delegate. Deci dacă un uh, actual raportor din umbră nu va face parte din uh, următorul Parlament, uh, fiecare grup politic va trebui să găsească un uh, responsabil. În plus, cred că este important ca uh, să formalizăm unele uh, uh, etape ca parte a acestui proces de înv- învățare. M-a mulțumit foarte mult întâlnirea pe care am avut-o în urmă cu câteva săptămâni cu reprezentanți din partea Autorității Europene pentru Valori Mobiliare. Le-am transmis acum uh, comentariile noastre și sper că vom uh, primi răspunsurile la aceste comentarii. Oricum, acest proces trebuie să devină unul mai formal pentru că acest lucru ar fi în beneficiul nostru, dar și al viitorului Parlament. Deci este crucial să avem un schimb de, de informații la nivelul potrivit, la momentul potrivit și cu diferitele autorități europene de, sub, de supraveghere. Uh, ar fi foarte bine ca uh, ceea ce se menționează la amendamentul 15 să devină o Uh, realitate, cred că la anumite puncte autoritățile respective trebuie să furnizeze explicațiile necesare. Deci uh, vom reuși să incorporăm amendamentul 15 într-un amendament de compromis. Mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă mai dorește altcineva să intervină. Dacă nu, atunci vă mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră și chei Ai uh, spus un lucru uh, cu care sunt uh, de acord vis-a-vis -vis de amendamentul 15. Uh, Din punctul de vedere al continuității, Nu putem spune de pe acum viitorilor coordonatori ce vor avea, care le vor fi sarcinile viitoare, însă vă pot spune că la una din primele întâlniri ale coordonatorilor pe care am avut în acest mandat, am discutat, de exemplu, despre solvabilitate 2 și Peter Skinner a spus că dacă există deja o echipă formată, aceasta își va continua activitatea, dar vor exista unele cazuri în care uh, echipele de raportori vor avea o compon- componență diferită după alegeri și, desigur, va trebui să discutăm acest lucru. Deci putem să menționăm acest lucru, însă nu sunt sigură dacă Comisia Jurii va considera uh, adecvată uh, o asemenea uh, referire la, anumiți, la anumite persoane, dar poate vom găsi o formulare potrivită. Sper că voi putea să vă transmit câteva propuneri de amendamente de compromis care să includă majoritatea amenda- amendamentelor în forma lor uh, prezentată sau într-o formă combinată. Vă mulțumesc foarte mult. Am încheiat acest punct de pe ordinea de zi. Punctul 7 de pe ordinea de zi a fost uh, amânat era vorba de propriul meu raport uh, referitor la dezvăluirea informațiilor nefinanciare. Știți foarte bine, unii dintre dumneavoastră, că există un proiect de, un proiect de text. Uh, problema cea mai importantă se leagă de uh, o formulare care să țină seama de restricțiile de cuvinte și ajungem la sistemul european, la, la revizuirea sistemului european de supraveghere financiară. Raportor este Sven Giegold. Are cuvântul. Poate că am putea să eh, revizuim puțin eh, momentul, pentru că uh, am devansat puțin lucrările și mi se pare că raportorii din umbră nu sunt toți prezenți în sală. Oare nu ar fi mai bine să așteptăm 5 minute până vine Wolf, doamnă președintă? Care este punctul dumneavoastră de vedere? Cred că ar trebui totuși să fim prezenți cei care ne ocupăm de acest domeniu. Nu mă deranjează să amânăm puțin. De fapt, 9.25 uh, era momentul prevăzut, dar se pare că Wolf Iacob va fi prezent în sală în 5 minute. Da. Bine. Bun, deci i-ați trimis un SMS probabil. Bun. Așteptăm. Sunt de acord că ar fi mai bine să fim toți prezenți în sală. 5 minute. Bun. Sven, I think we'll have to start we'll or we'll start. get behind okay. ourselves. So um, Wolf's uh, uh, assistance will... Haideți să începem. Asistenții vor trebui să ia note până sosește domnul Clint pentru că a expirat uh, pauza de 5 minute. Vă rog, domnul Gigold. În introducerea acestei discuții vreau să spun uh, un lucru. Această dezbatere legată de organismul de supraveghere financiară, de fapt, ne preocupă de la începutul acestei legislații, pentru că de pe atunci uh, am uh, uh, încercat să găsim majorități în legătură cu susținerea acestui subiect, chiar dacă nu au fost mari diferențe în Parlament, dar problema cea mare a fost că am avut uh, o situație conflictuală cu Consiliul. În ce măsură drepturile uh, trebuie să fie prevăzute pentru un uh, comitet de supraveghere comun? iar atunci exista propunerile din raportul lui Jacques de la Rozier în mare măsură uh, Comisia a susținut punctele sale de vedere, după aceea a existat o dezbatere îndelungată cu Consiliul în care uh, după aceea ce s-a decis în baza propunerilor Jacques de la Rozier, nu s-a mai putut aplica nimic în perioada de criză, s-a ajuns în cele din urmă la un fel de compromis care s-a dovedit a fi sustenabil în mare măsură, dar trebuia să rezolvăm câteva probleme și cred că era important să facem acest lucru să stimulăm puțin activitatea care se desfășoară la nivelul Comisiei în acest domeniu, pentru că și acesta trebuie să fie obiectivul acestui raport. Peisajul s-a modificat pentru că acum există și un comitet uh, european de supraveghere a activităților bancare pentru zona euro și asta, ă, într-un fel, ă, cere o reglementare a întregului sistem european de supraveghere financiară. Deci, ieri am aflat în ce ă, măsură au progresat lucrurile în ce privește acel organism de supraveghere financiară și uh, care vor fi atribuțiile Băncii Centrale Europene și ale uh, Comitetului de Supraveghere și uh, constatăm că în tot mai multe țări se evoluează în direcția unui model de a stabili uh, un sediu pentru uh, supravegherea bancară și pentru uh, organismele care uh, urmează pe plan economic să aibă atribuții de supraveghere. Deci, în sistemul de uh, supraveghere a uh, mecanismelor bancare și ale eh, riscurilor sistemice, eh, aici se dorește practic o independență absolută. Ehm, sistemul eh, de supraveghere pe plan european a declanșat și întreaga dezbatere Meroni. Trebuie să vedem uh, dacă în ce privește conceptul short sellings uh, la Curtea Europeană se va lua o decizie sau nu, pentru că va fi foarte important. Meroni în legislație a uh, stabilit niște limite în ce privește atribuțiile uh, Uh, Comitetului de uh, Supraveghere. Și uh, ceea ce a propus Meroni era mai degrabă limitativ față de ceea ce așteaptă Comisia Europeană din partea acestui comitet. Eu cred că nu ar trebui să evităm să clarificăm lucrurile, nici Comisia nu ar trebui să o facă. Mă mai întreb în cazul unei evaluări a organismelor de supraveghere, unde ar trebui să fie uh, punctul de concentrare, de focusare, pentru că eu cred că um, autoritățile de supraveghere, toate trei, au desfășurat o activitate foarte bună. Mă întreb acum, uh, acolo există acum voturi și se acționează în baza unor voturi și în cadrul Comitetului privind riscurile sistemice. Numai se lucrează pe baza unui numitor comun când se ia o decizie și asta înseamnă, de fapt, un progres pentru uh, Banca uh, Centrală Europeană. În ce privește EBA, a existat uh, discuția legată de uh, testele de rezistență bancară. Punctul următor este că trebuie să spunem, dacă analizăm diversele sarcini pe care noi, ca legiuitori, uh, le-am uh, conferit celor trei Uh, uh, autorități microprudențiale că uh, în ce privește atribuțiile lor, ele nu au fost utilizate la maximum niciodată în totalitate. Ar trebui să ne formăm o opinie. Oare noi am prevăzut în toiul crizei niște posibilități pentru ESA să intervină pentru a diminua criza în baza articolului 18. Peste tot în Uniunea Europeană, în domeniul serviciilor financiare, se respectă oare legislația europeană? Am Uh, îndoielile mele și totuși nu au existat cazuri în care ESA să fi determinat statele naționale să respecte întocmai legislația privind de pildă piața internă unică. Același lucru este uh, uh valabil și pentru încercarea de mediere a conflictelor uh, care este obligatorie. Nici în acest caz nu s-a intervenit în cazul acesta, uh, unde pot interveni aceste autorități? Cel mult în ce privește actele delegate și uh, actele de punere în aplicare, chiar dacă acolo constatăm că există întârzieri datorate lipsei de resurse. Dar aș spune că uh, acele atribuții conferite acestor organisme nu au fost până la urmă valorificate în totalitate și ar trebui să tragem concluziile care se impun. Și eu cred că una din concluziile care se impun este că aceste organisme, autorități, sunt uh, prea dependente pe plan interguvernamental Uh, având în vedere persoanele care au fost numite în aceste uh, autorități. Și uh, ca atare nu sunt atacate întotdeauna problemele acute, deși aceste autorități ar avea posibilitatea să intervină. Este mai degrabă nedorită intervenția acestor autorități. Eu am vorbit cu mulți angajați în cadrul acestor autorități și pentru fiecare organism de supraveghere um, este ă, decisiv momentul în care ai acces la date comparabile ă, pe plan european. Dar noi, de fapt, am conferit aceste competențe organismelor. Ele ar trebui să aibă un acces nelimitat. Aceste drepturi de accesare a datelor sunt însă prea puțin valorificate pentru că în consiliile supervizorilor mai degrabă nu se dorește acest lucru și bineînțeles că în felul acesta nu ajungem la rezultatele scontate de noi. Practic ne tăiem în felul acesta craca de sub picioare. Decisiv este ca în aceste organisme decisive să existe majorități în luarea deciziei, pentru că altfel se ajunge la un blocaj și la o fragmentare, inclusiv a pieței interne, care este nedorită de noi, și e, <clears throat> eh, riscul este um, mare uh, să apară din nou tendințe de renaționalizare a piețelor. O problemă care preocupă Parlamentul European. Același lucru este valabil în ce privește resursele financiare de care dispun aceste organisme. Noi uh, am dorit o linie de finanțare proprie. Werner Langen, în raportul său uh, pe marginea bugetului european, a insistat asupra acestei propuneri și trebuie să o susținem, am făcut-o și în trecut. Și, în plus, eu cred că aceste organisme de uh, supraveghere microprudențiale sunt o parte a monedei, cealaltă Um, este uh, a organismelor uh, de supraveghere macroprudențială și uh, să ne gândim de fapt că de fapt organismele de supraveghere macroprudențială um, au atribuțiile decisive, dar ele par să fie mai degrabă un copil mai puțin îndrăgit există uh, adesea uh, tendința de a reglementa uh, aspecte în chestiunile minore foarte minuțios, în schimb în chestiunile majore există mai puțin interes să rezolvăm lucrurile. Pentru că se spune că poate într-un moment de criză nu este momentul potrivit pentru asemenea intervenții, poate. Uh, dar, uh, pe de altă parte, uh, trebuie, în ce privește legislația, ca aceste organisme de supraveghere să aducă o contribuție de completare uh, specifică. Și ieri domnul Draghi a insistat asupra necesității de a avea Uh, reguli uh, simetrice în ce privește crearea unor uh, soluții tampon pentru piețele financiare. Domnul Draghi s-a referit ieri la asta. Iar în ce privește supravegherea bancară, din acest punct de vedere au existat discuții însuflețite, dar propunerile care au fost făcute de către experții, membrii ai acestor organisme, se pare că nu au ajuns uh, uh, la uh, cei care ar fi putut să le transforme în legislație. Și eu cred că în ce privește Comitetul de Supraveghere a Riscurilor Sistemice, ar trebui să îi consolidăm rolul inclusiv prin prevederi ale legiuitorilor astfel încât să poată să creeze stimulente uh, dorite pe piața financiară. Acestea sunt ideile mele și m-ar interesa să aud și punctele dumneavoastră de vedere pentru ca acest raport să poată să se bazeze uh, pe spiritul de colaborare specific Parlamentului European și să constituie o bază de lucru pentru momentul în care urmează să revizuim în negocierea cu Consiliul documentele. Mulțumesc foarte mult. Și mă îndrept acum spre raportorii din umbră. Astrid, dorești să intervii? You wouldn't have waited for me. But I wish to speak I and would. I have to... N-aș vrea să mă aștepta, dar eu totuși vreau să vorbesc, doamnă președintă, mulțumesc raportorului, domnul Gigold, pentru cuvintele sale. Eu n-am putut să călătoresc ca să mă întâlțin cu cele trei autorități, dar aș dori să încep prin a spune că totuși Cred că e prea devreme ca să luăm o poziție în legătură cu toate aceste subiecte care au fost evocate aici. Deci nu îndrăznesc să îmi exprim aici o opinie fermă că nu e genul meu și plus raportul domnului Gold încă nu a fost finalizat, dar mai ales din motive practice și din motive procedurale. E vorba de un raport din proprie inițiativă în legătură cu sistemul european de supraveghere, care la ora actuală face obiectul unor modificări de fond și constatăm asta în fiecare zi. Atunci când în 2010 aceste trei autorități de supraveghere europeană au fost înființate, exista o clauză de revizuire care spunea că Eh, va exista un raport din partea Comisiei Europene în legătură cu funcționarea acestora cel mai târziu până la 2 ianuarie 2014. La, la fel și pentru EASB. Iată că mm, Comisia Economică și Monetară a hotărât, se pare, să o ia înainte acestui raport al Comisiei cu un raport din proprie inițiativă sigur, ca să aibă un cuvânt mai greu de spus, probabil, dar oare va funcționa asta? Eu sunt destul de sceptică. Însă, poate că m-aș putea lăsa convinge, dar, convinsă, dar istoria asta devine mai picantă dacă știm că Parlamentul European însuși a cerut unei firme de consultanță să facă un raport uh, în legătură cu funcționarea acestor organisme. Raport care probabil că va fi dat publicității în luna octombrie, dacă știu eu bine. Dacă unii colegi nu vor să aștepte raportul, de Comisiei Europene, s ar obligat totuși să aștepte obligarea raportului uh, comandat de însuși Parlamentul European. Nu știu care a fost prețul, însă uh, haideți să așteptăm înainte de a face noi propuneri. Eu aș dori ca lucrurile să fie clare și să nu ne acoperim de ridicol. Eu sunt convinsă că și colegii vor face ca mine, pentru că, în general, niciodată nu suntem atât de puternici decât atunci când facem legislație, când adoptăm legi în mod precis și consensual. Pe de altă parte, niciodată nu suntem atât de slabi ca atunci când ne lansăm în propuneri nerealiste și pe fond după aceste remarci de natură generală, aș mai spune câte ceva, aș mai spune că e vorba de a pleca de la situația actuală la EASB și la cealaltă trei autorități europene. Acum există sistemul de supraveghere unic care va fi pus la punct și nu cred că e util să facem mari planuri sau să punem sub semnul întrebării arbitrajele care au fost făcute cu consimțământul nostru, de altfel. E clar că rolul Băncii Centrale Europene va însemna că vor exista consecințe fundamentale și în legătură cu funcționarea altor organe, a băncilor, de exemplu, nu putem uh, reveni la ce a fost anterior și trebuie să analizăm funcționarea cotidiană, zi de zi, a celorlalte agenții. Cred că rolul nostru e să îmbunătățim uh, lucrurile pas cu pas acolo unde va fi necesar. Trebuie să plecăm de la această idee și apoi mai spun că există diferențe esențiale în supravegherea băncilor și a instituțiilor de asigurare E normal că cele trei autorități de supraveghere europeană care au fost create să aibă un modus operandi specific în practica de zi cu zi a supravegherii. În același timp, cred că uh, ar trebui să funcționeze reguli, mă gândesc la organe de luare de decizie, de modul de votare, la mediere și așa mai departe și nu cred că e bine și înțelept numai dacă nu cumva am o imagine absolut deformată a vegherii Europei și lucrurile să fie fragmentare, nu ar fi bine să avem aceste diferențe. Totuși recunosc și uh, specificitatea fiecăruia. Uh, Însă trebuie să avem un sistem imunitar. Și a treia observație e că ar fi bine să punem accent pe simplificare peste tot unde e posibil decât să complicăm lucrurile. Voi citi cu atenție rapoartele care au fost comandate și Sigur că îmi doresc și să mă întâlnesc cu responsabili eh, din partea supravegherii în Europa și cred că o chestiune foarte importantă, dar neideologică, ar trebui să putem ajunge la un consens, având în vedere că toată lumea face eforturi pentru asta dar trebuie să fim și hotărâți să îmbunătățim lucrurile, în sensul că ar trebui să existe o supraveghere mai eficientă și pe natură europeană. Acesta ar fi sensul intenției mele de a colabora ca raportare din umbra grupului meu și cu asta vă mulțumesc pentru atenție. Thank you. Antolin. Mulțumesc, Antolin. Bueno, muchas gracias. Eh... Eu cred că... Mulțumesc. Cred că a, ar trebui la această primă discuție să vedem cum funcționează, să încercăm să vedem cum funcționează autoritățile în perioada asta inițială și, în primul rând, să răspundem la chestionarul acesta atașat regulamentelor și cred că sunt și alte teme importante la care trebuie să ne gândim referitor la uh, relațiile cu sistemul de supraviere europeană. E ceva nou care nu exista la momentul elaborării regulamentelor. Mai este și chestiunea legată de aspectele bugetare și de resurse ale acestor autorități. Și de asemenea cred că am putea avea un cuvânt de spus și în legătură cu guvernanța cadrului uh, mediului financiar adoptăm multe aspecte legate de regulament, dar cred că aici poate autoritățile europene ar putea să-și aducă o contribuție hotărătoare și apoi o chestiune referitoare la evoluția pe viitor. În legătură cu regulamentul, cred că e rezonabil să elaborăm un document care să ne dea o reacție de consultare tehnică și ar fi bine să elaborăm și un chestionar sau, mă rog, raportoarea, raportorul să elaboreze un uh, chestionar pentru diversele autorități și să existe o metodă mai deschisă, o perioadă mai deschisă pentru reacții ca să favorizăm mm, și lucrurile noastre. Și în legătură cu regulamentul există aspecte foarte importante în legătură cu care trebuie să facem o reflexie dacă s-a efectuat sau nu o activitate de mediere în caz de criză. De exemplu, am văzut criza din Cipru, eh, și acolo a jucat un rol Autoritatea Bancară Europeană. Dar am dorit să știm ce consecințe pe viitor ar putea avea o asemenea mediere și ce îmbunătățire am putea să aducem. Aici n-ar exista încă nicio autoritate europeană în afară de această ABE, dar cum am putea să uh, Uh, ameliorăm și credibilitatea testelor de rezistență. Cred că asta trebuie să ne preocupe, e face parte din munca noastră de zi de zi. În legătură cu mecanismul de supraveghere și acolo sunt aspecte foarte importante, de la unele pe care le-am mai analizat, o reflexie mai profundă în legătură cu ce înseamnă votul, ținând cont de apartenența sau neapartenența la un organism, la organismul unic de supraveghere. Uh, Cred că trebuie ca Parlamentul să insiste pe această temă. Apoi se va face un examen a calității uh, activelor. Mecanismul unic de supraveghere se va, se va face, dacă se va face pentru mecanism unic de supraveghere, se va face și în legătură cu celelalte entități bancare și supravegherea bancară și abia are un rol de jucat pentru că transparența să fie completă și să nu existe duble standarde. Uh, că se retragă de elemente practice care prezintă importanță. În ce privește bugetul și resursele bugetare, aici uh, trebuie să ne gândim la o mai mare independență și autonomie financiară și cred că și acestea sunt aspecte importante. Apoi, guvernanța entităților financiare aici, cred că uh, am putea facem un efort ca să îmbunătățim lucrurile, e unul din aspectele fundamentale, dincolo de supraveghere, sistemul de stimulente, toate acestea sunt esențiale pentru asistența financiară și aici putem face eforturi și cu propuneri foarte interesante. E o dezbatere de viitor. Cred că trebuie să analizăm implicațiile pe care le poate avea viitoarea sentință, să vedem dacă într-adevăr aceste putere ale autorităților de supraveghere Uh, le fac să se configureze ca o agenție sau să ne gândim la alte forme juridice pe viitor, să analizăm și modul în care noua guvernanță a Uniunii Economice și Monetare se va lega uh, ce legătură va avea cu mecanismele de macro-supraveghere. Parlamentul European a adoptat uh, în mod tranzitoriu această autoritate. Bun, uh, și să vedem, poate adoptăm modelul american cu uh, șeful trezoreriei, pentru guvernanța noastră economică trebuie să facem o reflexie, să vedem cum va evolua acest sistem, cine îl va guverna și cred că toate acestea sunt uh, subiecte de teme de gândire și să avem o, o, o, abordare constructivă și să vedem care poate fi și agenda viitoare și să o lăsăm deschisă ca să venim și cu răspunsuri concrete pentru a consolida supravegherea europeană. Wolf. Ja, vielen Dank. Zunächst, uh... Mulțumesc înainte de toate. Îmi cer scuze pentru că am venit cu o mică întârziere, dar uh, am participat la o altă reuniune. Cred că Eh, trebuie să revizuim puțin activitatea celor trei ESA. Eh, momentul este potrivit din acest punct de vedere și trebuie să ne orientăm după două aspecte. Care erau eh, obiectivele noastre în momentul în care au fost înființate aceste organisme de supraveghere și ce s-a modificat din acel moment până acum? Eu cred că atunci ne aflam sub impresia crizei financiare și economice globale și ne doream ca niște organisme centrale să vegheze asupra bunei funcționări a pieței interne. Și uh, noi uh, de fapt, constatam de pe atunci că piața uh, internă uh, uh, întâmpină dificultăți și că trebuie, de fapt, să fie stimulată integrarea. Deci acesta a fost uh, background-ul în momentul în care am înființat cele trei autorități de supraveghere europene și uh, din păcate de la bun început nu am fost sprijiniți corespunzător din partea Consiliului, pentru că ne doream niște autorități care să fie foarte puternice și care, mai ales pentru domeniul bancar, uh, financiar, ar fi avut posibilitatea să își consolideze capacitățile, să uh, nu se bazeze pe niște reglementări de funcționare prea laxe. Între timp, la Banca Centrală Europeană um, um, s-a întârziat cu înființarea unui uh, comitet de supraveghere central. Ca atare, autoritățile de supraveghere europene nu uh, și-au configurat profilul pe care noi ni l-am fi dorit de la uh, bun început datorită dificultăților legate de ceea ce se întâmpla la Banca Centrală Europeană, dar și din alte motive. Pentru că uh, poate uh, și uh, testele de rezistență în sectorul bancar care au fost efectuate nu au dus la rezultatele scontate au fost încadrate ca fiind funcționale instituții bancare care s-au dovedit a fi prea șubrede de fapt, deci au fost niște experiențe nefericite. Uh, Aiupa uh, cred că îndeplinește uh, funcția care i-a fost atribuită de la bun început, chiar dacă trebuie să spun că și această autoritate um, care supraveghează, de fapt, sistemul de asigurări și al pensiilor ocupaționale, um, are dificultăți în a se poziționa cum ne așteptăm. Iar ESMA, Uh, care uh, este Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe, uh, poate că are poziția cea mai bine consolidată, aproape că devine un actor politic, așa cum ne așteptam, dar trebuie să ne întrebăm dacă nu cumva există riscul să-și depășească atribuțiile, pentru că dacă mă gândesc la regulamentul EMIR pe care l-am avut în acest context, eu cred că ESMA de fapt a încercat prin uh, reglementările level 2 să își depășească atribuțiile. Pentru viitor, cred că ar trebui să avem o contribuție în legătură cu modul în care EBA, alături de Comitetul European de Spraveghere a Riscurilor Sistemice, să poată să funcționeze astfel încât EBA să uh, își poată îndeplini profesionist uh, sarcinile. Iar în ce privește EIOPA, eu cred că ar trebui să se transforme într-o autoritate competentă în domeniul asigurărilor. Dincolo de funcțiile de coordonator, uh, ar trebui să își asume sarcinile pe care le dorim noi. În ce măsură sunt fezabile uh, în baza mijloacelor financiare de care dispunem în clipa de față, um, toate aceste deziderate, viitorul um, va arăta. Important este ca în ce privește uh, dezvoltarea în continuare a celor trei ESA să evolueze lucrurile în sensul dorit de noi să funcționeze în baza unor uh, uh, reguli uh, care să fie specifice atribuțiilor lor. Mie mi se pare că transparența între aspectele macroprudențiale și um, atribuțiile ESA nu mi se pare că funcționează bine. Cred că ar trebui să fie um, Uh, o sinergie a eforturilor celor trei instituții. Mulțumesc foarte mult! Thank you. Um, I think there are two... Mulțumesc. Aici cred că se pun două probleme. Sven uh, să le subliniat deja, cred că, în primul rând, e vorba cu de limitele juridice și și avizul uh, care a fost emis deja, mă voi referi și la asta, așa, și niște puncte practice din experiența noastră de parlamentar cu cele trei uh, autorități. Cred că noi avem valoarea adăugată, dată fiind experiența noastră timpurie din proces, dinainte, înainte ca uh, să vină și uh, documentul comisiei, dar în ce privește sentința din Marea Britanie. Sigur, am avut doar opinia avocatului general până acum și cred că avem nevoie să așteptăm uh, să vină sentința. Probabil în noiembrie se va pronunța curtea. Unele comentarii au fost cam contradictorii și mulți juriști au uh, analizat acel aviz și au venit cu interpretări diferite, dar se pare din acea, din acea opinie destul de clar că se, și probabil că se va întâmpla asta și cu sentința, că trebuie să avem grijă că autoritățile naționale din statele membre să nu uh, poată uh, să, în fine, să nu vadă o situație în care nu se ține cont de uh, opinia lor, că se ia hotărâri peste capul lor inclusiv în procesul de mediere, în care există probleme în statele membre și Sven știe foarte bine ce se întâmplă și în Germania cu caracter obligatoriu, deci nu e vorba de obediență, cum a spus Sven, ci de o bază, un temei juridic uh, solid. Nu dorim ca autoritățile noastre să piardă în instanțele naționale sau europene în uh, legătură cu mm, pe ce anumite bază a luat o decizie. Cred că avocații serviciilor financiare uh, Uh, și știm că companiile acestea au foarte mulți avocați, uh, vor ataca temeiul juridic, deci noi trebuie să ne aflăm, uh, noi trebuie să fim foarte puternici. Bun, și puncte practice aici. Eu știu că eu nu sunt jurist, dar din experiența mea, din dosarele la care lucrez, în acest moment am un semn întrebări în legătură cu care sunt specialiștii de la cele organisme. În anumite domenii, poate că au nevoie de mai multe uh, cunoștințe tehnice și acces la o bază mai largă de cunoștințe tehnice. De exemplu, la MIFID le dăm tot felul de probleme care să se ocupe și mai ales am propus în text uh, să aibă și grupuri, grupări tehnice la ESMA, mai ales în piețe financiare tehnologice și le, pun, le cerem să uh, își exercite mai bine puterea de control, să facă lucruri pentru care poate că nu au cunoștințele necesare, mai ales la MIFID în legătură cu strategiile de comercializare a IT și algoritmele Aici, într-adevăr, nici la ESMA nu, este, nu sunt destule cunoștințe, dar, dar minte la nivel național. Deci cred că pentru a lucra pe aceste standarde tehnice trebuie să ne asigurăm că organismele acestea au acces la cunoștințe ca să nu uh, lăsăm uh, din, din inadvertență lacune să există o lipsă de experiență. Și deci, trebuie ca ei să fie, lor să le fie puse la dispoziție aceste cunoștințe. Uh, ceea ce nu prea se întâmplă la, la, la momentul actual. Uh, și apoi evaluarea de impact, mai ales la EMIR. Noi am uh, avut cerințe specifice pentru aceste uh, evaluări de impact și o analiză a costurilor și beneficiilor efectuate de către ESMA și din ce am văzut eu până acum, în legătură cu standardele tehnice de reglementare, există uh, nu există cifre. Cum uh, poți să nu ai cifre în piața derivativelor când faci un, o evaluare de impact? Nu înțeleg. În multe cazuri aceste uh, evaluări uh, conțin uh, uh, tot felul de cercuri vicioase. E vorba doar de niște argumente uh, ale cuiva, nu e vorba de nici, nu e vorba de probe și atunci întotdeauna, de exemplu, când vine un lobbyist la mine, eu cer probe. Uh, Uh, clare, ceea ce nu văd în aceste evaluări. De exemplu, uh, obligațiile de raportare ce privește derivativele. Aici, în evaluările de impact, există opțiunea 1 și opțiunea 2. Opțiunea 1 să se amâne data raportării, opțiunea 2 să nu se amâne. Și apoi se spune că prin această opțiune s-ar menține status quo-ul. Dar nu mi se spune nimic despre eh, probe care nu vor fi puse la dispoziție în cazul întârzierii. Deci nu știu cum eh, se constituie toate astea într-o evaluare de impact. Trebuie să cerem eh, o mai mare calitate și să se vină cu probe, nu doar cu argumente. Și apoi, în legătură cu ce a spus Sven, adică grupurile de grupurile actorilor implicați, grupările, grupările de actori implicați. În UE există o mare diversitate uh, și în sectorul bancar, avem bănci de mari dimensiuni, de mici dimensiuni, avem co- bănci cooperatiste și atunci trebuie să ne asigurăm că menținem această diversitate și sunt auzite toate punctele de vedere și nu doar o parte deci când există mici uh, uh, numere de oameni din aceste grupări, atunci nu se prea poate asigura și diversitatea opiniilor și piciorul de egalitate. Cred că la ESMA e diversitatea chiar mai mare, diversitatea participanților la piață. E enormă. Deci trebuie să găsim o metodă care să reflecte acest lucru. 13 oameni nu reflectă diversitatea piețelor noastre, deci trebuie să tragem învățăminte din fostele grupări, sesar, unde erau mari uh, uh numere de persoane care analizau uh, chestiuni punctuale. Deci trebuie să găsim echilibrul și de data asta ca toți să fie auziți. Și să vedem cum operează aceste grupări. Pare cam ciudat că un membru al unei asemenea grupări, un membru individual, nu are dreptul să comunice conținutul niciunui document. sau uh, opinia unui expert în legătură cu conținutul acel, acelui uh, document, cum poate fi cerută? Uh, Așadar, faptul că nu se poate vorbi despre acele documente, nu pot fi transmise, nu pot fi analizate în detaliu cu niciun terț, e o situație bizară. Nu, a, o interpretare bizară a mandatului acestor grupări și revin la problema personalului. Nu, nu cred că e vorba doar de o problemă bugetară. Câteodată trebuie să existe reguli mai clare, pentru că tocmai au primit uh, legi noi pe care trebuie să le aplice. Nu, trebuie să însemn, nu, nu înseamnă că trebuie să fie un personal uh, permanent de mari dimensiuni. Câteodată e nevoie de contracte. Uh, am înțeles că aceste organisme intră în cota generală UE pentru experți naționale, aici ar trebui reglată situația pentru anumite proiecte care trebuie realizate rapid, să nu există limitări în ce privește experții naționali pe care pot să-i contracteze. Cred că cu, cu cât mai tehnică este munca pe care o fac ei, cu atât mai mulți experți uh, trebuie să contracteze. Asta nu înseamnă că trebuie să fie contracte permanente, doar să aplice regulile la timp și trebuie să găsim moduri în care să opereze aceste organisme ca, și atunci noi trebuie să stabilim rapid aceste reguli ca să poată fi și utilizate. Am înțeles că există o cotă de 25% de contracte externe sau colaboratori externi. Trebuie să o dublăm. Să vedem care sunt cerințele de personale ca uh, aceste organisme să-și poată îndeplini munca și să aibă standarde tehnice uh, foarte rapid. Uh, dar nu trebuie să aibă uh, atât uh, de mult personal angajat uh, pe bază permanentă. Trebuie deci să găsim moduri în care să facilităm munca acestor organisme. Mă voi opri aici. Da, acestea sunt lucrurile practice la care vreau să mă refer și aștept cu mare interes în noiembrie, sper, sentința din Marea Britanică. Mulțumesc, am și eu câteva comentarii. Dacă mai dorește cineva să vorbească, nu, atunci spune că foarte rapid, că nu mai avem timp, aș spune că suntem aici într-o situație în care, pe de-o parte, avem nevoie să uh, fim foarte atenți ce facem, sunt multe rapoarte care apar, dar oricum noi includem uh, tot în sensul că la plenare, în comisie se va vota în ianuarie, în, comis, în plen la februarie, deci avem timp să uh, ținem seama de toate rapoartele care apar și să le mestecăm și digerăm până când elaborăm și noi varianta finală, dar uh, asta nu înseamnă că ar trebui să renunțăm la viziunea noastră. În ultimul mandat, uh, iată, în ce privește comisiile de nivel 3, am avut o viziune și cred că comisar la roziera a fost vizionar. Asta trebuie să facem și acum. Cum a spus și Sven, există aici problema interguvernamentală, problema cu, acea, cu acel Consiliu de Supraveghere spunând, care, mă rog, a acționat la nivel interguvernamental, dar și la nivel de grup de reglementare. Bine, acum nu vreau să țin cont de vreo interferență politică, vreau să spun doar că este o situație generală. Din păcate, iată că ne-am pomenit cu acest uh, format, pentru că s-a urmat uh, planul comisiei cu agențiile pe care le are comisia. Așa funcționează și aceste uh, organisme poate că agențiile de telecomunicații am încercat să le oferim mai multă libertate față de comisie, partea viziunii noastre, dar nu știu dacă s-a și întâmplat așa în practică. Poate hmm, facem o analiză. Pentru că dacă ne îndepărtăm puțin de acest plan uh, al Comisiei, poate uh, ne îndepărtăm și de caracterul interguvernamental și poate ne îndepărtăm și de aranjamentele astea care se fac înaintea votului, dar nu știu dacă putem să realizăm așa ceva, că nu toată lumea ar fi de acord, dar putem să ne gândim la o soluție de viitor. Avem probleme în legătură cu medierea caracterului, cu caracter obligatoriu, dar nu pentru BCE Poate că există moduri în care să existe și această, și această medire obligatorie în Consiliul de Administrație. Da, ă, sunt de acord că cele trei organisme se află în stadii diferite de evoluție. AB are o problemă cu uh, acele teste de rezistență, dar asta e doar din cauza caracterului interguvernamental și, nu știu, și s-au făcut presiuni din, din partea lor membre. Eu observ o problemă în sine cu modul în care funcționează, că încă n-au material pe care să lucreze. Și aici poate au fost uh, a fost împiedicat să-și pună amprenta atât de mult pe cât uh, asta ar fi putut, pe când ESMA ei sunt cei care au trebuit să facă cel mai mult încă din start și care s-au maturizat mai mult, cred, și au devenit destul de puternici. Însă situația e complexă în legătură cu uh, cunoștințele, cu achiziționarea de cunoștință, cum spunea Kay. Poate ar fi o bună idee să utilizăm mai multe grupuri. Sunt de acord și că evaluarea de impact stârnește îngrijorări, dar bun, asta e o remarcă de natură generală. Și chiar și cele care provin de la comisie au mai degrabă forma unei analize politice, nu statistice sau evaluare de impact. Problema e că asta e tot ce se poate face câteodată da, poate că s-ar putea face mai multe eforturi, dar știm din proprie experiență. Am încercat și noi câteodată să avem aceste valori de impact în legătură cu efectele unor regulamente și până la urmă n-am, n-am obținut decât declarații generale, politice, Cred că aici tot Parlamentul ar fi interesat să facă mai multe. Astea ar fi cele câteva comentarii ale mele. Mm, Suntem în întârziere pentru că l-am așteptat pe Sven și acum trebuie să avem și schimbul de informații legătură cu taxe, deci vă rog, foarte pe scurt. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Foarte pe scurt, revin la proces. Doamna Luling s-a referit la faptul că nu este o idee foarte bună să redactăm acest uh, raport dacă nu ne putem referi la propriile rezultate. E bine, raportul meu acoperă obiect, uh, puncte referitoare și, și din cele două rapoarte pe care le-am uh, cerut, micro și macro prudențial, pe care le vom discuta pe 5 noiembrie. Acest lucru înseamnă că colegii noștri vor avea timp până pe 25-26, cred că, timp pentru a uh, veni cu amendamente, dar și eu voi ține seama de rezultatele uh, raport, uh, raportului respectiv. Deci cred că suntem pe calea cea bună din acest punct de vedere. De vedere. Dacă am înțeles eu bine, Comisia Europeană își propune să respecte calendarul de revizuire, astfel încât noi putem să votăm uh, în Parlament înaintea înainte de a veni propunerea comisiei și aceasta este ideea din spatele unui raport din proprie inițiativă de a transmite Comisiei Europene care este direcția dorită de o comisie parlamentară. Deci, calendarul nostru este următorul. Vom ține seama de aceste rezultate, apoi Comisia va ști care este direcția dorită de Comisia noastră și, în același timp, nu trebuie să cerem Comisiei Europene să își amâne propriul calendar, pentru că nu, acea, nu acesta este obiectivul nostru. Și acum, foarte pe scurt, pe fond, ar exista foarte multe lucruri de spus. Uh, accesul la, la date. Cred că nu este vorba, de fapt, aici de, o, de un transfer de suveranitate. Uh, când vine vorba de acces la date, autoritățile statelor membre trebuie să se asigure că datele necesare pentru efectuarea supravegherii se află la dispoziția autorităților de supraveghere. Ceea ce este important este că accesibilitatea datelor este un punct de fapt ironic. A trebuit să învățăm că am, uh, am am plecat de la premisa că în zona euro uh, nu se știa cât, care este numărul precis al instituțiilor bancare. Uh, să nu mai vorbesc nimic despre produsele derivate. Deci nu există date comparabile în diferite state membre când vine vorba de uh, date fundamentale, de bază. Tocmai de aceea este activitatea autorităților uh, europene de supraveghere Uh, deci, trebuie să ajungem la o standardizare a comparabilității uh, datelor și în rest sunt de acord uh, modul în care funcționează aceste grupări de actori, de părți interesante și problema nu se leagă de de faptul că nu toată lumea participă, ci de rezultatele uh, aduse de aceste grupuri. Deci aceste grupuri a părților interesate trebuie să funcționeze bine. Cam atât uh, am avut de spus datorită timpului restrâns pe care îl avem la dispoziție și sunt convins că împreună cu ceilalți colegi uh, vom reuși să avem un raport foarte bun. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Vom discuta proiectul de raport pe data de 4-5 noiembrie. Uh, amendament, termenul de depunere, uh, termenul de depunere amendamentelor în 25 noiembrie și în 20-21 ianuarie vom vota la Econ și în a doua uh, plenară din februarie, din februarie vom ajunge în, în plenară. Trecem acum rapid la punctul 9 informație automată, informații automate, schimb de informații automate în câmpul uh, fiscal. Domnul Cut așa are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Comisia Europeană propune extinderea schimbului automat de informații între administrațiile fiscale ca parte a combaterii, uh, combaterii fraudei fiscale. Prin, aceste, prin această uh, propunere se uh, vor fi adăugate și alte informații la lista de categorii care fac obiectul acestui schimb automat de informații în cadrul Uniunii Europene. Această măsură va permite Uniunii Europene să uh, realizeze cel mai vast sistem de acest tip din lume. Statele membre vor împărtăși uh, informații între ele, așa cum s-au angajat să facă cu partenerii noștri americani. Uh, conform uh, legii americane a conformității fiscale a conturilor deschise în străinătate. Eu consider că Parlamentul European poate fi de acord cu propunerea Comisiei Europene pentru că aceasta respectă planul de acțiune al Comisiei Europene privind uh, Uh, evaziunea și frauda fiscală și este aliniată de asemenea cu poziția Parlamentului European exprimată în raportul Cleva referitor la combaterea fraudei, evaziunii fiscale și a paradiselor uh, fiscale. Propunerea actuală răspunde apelurilor lansate de mai multe state membre pentru a ajunge la o lege FACTA UE, în urma unor acorduri bilaterale între unele state membre și SUA, în conformitate cu FATCA. Cred că este crucial în prezent să se mențină acest ritm susținut și să se asigure adoptarea și punerea în aplicare rapidă a propunerii, respectând calendarul propus de comisie. Consider de asemenea că Uniunea Europeană trebuie să fie lider în ceea ce privește stabilirea unui standard mondial pentru schimbul automat de informații. Dreptul mare am făcut câteva propuneri de îmbunătățire a textului în patru puncte, Primul se referă la protecția datelor. Cred că acest uh, schimb automat de informații trebuie să respecte complet legislația actuală europeană privind uh, protecția datelor. Am luat uh, act de articole 16 și 25 din directiva 2011-16 Uniunii Europene a Consiliului ținând seama de caracterul sensibil al acestei chestiuni și a recentelor evoluții internaționale, consider că acest punct trebuie să fie consolidat mai mult. Un alt punct se referă la acordurile bilaterale. Eu consider că Uniunea Europeană în întregimea sa ar avea de câștigat dacă Comisia Europeană va putea negocia acorduri viitoare cu țări terțe referitoare la acest schimb automat de informații înlocuindu-se sistemul actual al statelor membre care încheie acorduri bilaterale, însă nu cred că trebuie modificate acordurile deja făcute, datorită faptului că dispozițiile acestor acorduri vor intra în vigoare doar în momentul în care directiva respectivă va intra în vigoare. Apoi, celălalt punct referitor la resurse, cred că pentru a ne asigura că această directivă este pusă în aplicare Uh, eficient, statele membre trebuie să mobilizeze toate resursele necesare, ținând seama de masa și volumul informațiilor uh, supus acestui acord automat de informații din anul 2015. Din punctul de vedere al sancțiunilor, Deși directiva are drept, drept scop principal relația și schimbul automat de informații dintre autoritățile fiscale naționale, consider că statele membre trebuie să utilizeze sancțiuni pentru a obține informațiile necesare. Și acum aștept cu nerăbdare cu, uh, intervențiile colegilor. Mulțumesc foarte mult. Domnul Nitras din partea PP-ului. Vă mulțumesc. Aș dori să spun de la bun început că salut inițiativa Um, Comisia Europeană și sunt de acord cu ea. Un uh, lucru care ne întristează este faptul că motivul uh, principal în spatele acestei uh, propuneri este legat de activitatea Uh, din Statele Unite ale Americii. Deci consider că ar, ar trebuie să ne lăsăm mai puțin influențați de ceea ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii. Ținând seama de mobilitatea sporită a contribuabilor uh, europeni, trebuie să înțelegem că statele membre ale Uniunii Europene vor avea, se vor confrunta cu mai multe uh, probleme când vine vorba de definirea taxelor care trebuie plătite unei autorități anume. Știm că unele state membre uh, se confruntă cu dificultăți tot mai mari când vine vorba de gestionarea propriului sistem fiscal, mai ales când vine vorba de um, taxe directe. În acest moment, statele membre ale Uniunii Europene se află în, mom- la, uh, în momentul punerii în aplicare a directivei din anul 2011. Nu există nicio îndoială că această directivă ar trebui să consolideze piața internă contribuind la stabilirea unei culturi, a unor contacte directe a diferitelor autorități uh, fiscale. Uh, grație acestei uh, directive, să sperăm că vom avea o previzibilitate mai bună și o interacțiune sporită între autoritățile fiscale naționale. Când vine vorba de plata taxelor, desigur, o asemenea, un asemenea fenomen ar contribui la combaterea evaziunii fiscale. Trecând acum la uh, modificările propuse Uh, la această directivă. Consider că mărirea uh, volumului de informații care trebuie să devină uh, public, de exemplu dividende, nu este o idee foarte bună. Cred că, de fapt, ar fi, de fapt, un efect negativ. Sper că noul sistem de um, schimb automat de informații va acoperi toate statele membre sunt de acord cu majoritatea propunerilor făcute domnul uh, Cutaș. De exemplu, amendamentul numărul 8 este unul foarte util pentru că el dă mandat uh, Comisiei Europene de a iniția negocieri și de a purta negocieri cu țări terțe, mai ales când vine vorba de încheierea unor asemenea acorduri cu țări terțe. Uh, ca urmare a acestui, acestui amendament, sunt convins că vom ajunge la uniformizare a standardelor pe piața europeană. Un uh, alt punct, la articolul 3a, unde sunt definite noile categorii de informații, consider că există o clauză de um, interpretare care ar putea să pună probleme punerii în, punerii în aplicare concretă a acestei directive. Știu că în anumite sisteme legale, uh, juridice din statele membre, lip, uh, lipsește, lipsesc definițiile unor anumite uh, categorii. Drept urmare, cred că ar trebui să avem o definire a noilor categorii de venit care să fie acoperite de obligația de a avea un uh, schimb automat de informații, tocmai pentru că există aceste diferențe între statele membre. În plus, cred că ar trebui să încercăm să definim mai bine termenul implementare. Când am discutat cu autoritățile fiscale din Polonia, de exemplu, am avut impresia că datele punerii în aplicare uh, prevăzută de Comisia Europeană s-ar putea să fie prea, uh, prea ambi- ambițioase. Deci, Eventual am putea să regândim acest calendar astfel încât uh, directiva să fie cât mai eficientă și aștept cu nărăbdare schimbul de opinii cu raportorul. Mulțumesc, Ole Schmidt, are acum cuvânt. Vă mulțumesc, doamnă președintă, și la fel ca domnul Nitras, mă bucur că domnul Goebbels este alătul, alături de noi. Este întotdeauna o plăcere să vedem un vechi uh, coleg alături de noi. Noi suntem Uh, noi sprijinim pe domnul uh, Cutaș, dar uh, cred și sunt de acord aici cu domnul Nitras. Situația ar fi fost îmbunătățită dacă Comisia și Uniunea Europeană ar fi avut o proprie inițiativă. Există, da, putem face referire la ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii, însă nu mi se pare înțelept să ne referim la o fatca uh, europeană. Și este foarte important să există un uh, amendament uh, dedicat protecției uh, datelor. În plus, este esențial să găsim un consens cât mai larg, chiar dacă, din acest punct de vedere, domeniul fiscal, taxele, reprezintă o temă sensibilă, nu cred că Parlamentul European trebuie să dea impresia greșită, cel puțin uh, la mine acasă mi se spune totdeauna că nu trebuie să ne referim la taxă. Știu foarte bine că avem nevoie de cooperare. Și, într-adevăr, avem nevoie de un anumit grad de armonizare, dar să nu uităm că tema este una sensibilă. Însă, desigur, discuția inițiată de domnul Giegold și de alții în, în anii 90, taxa Tobin și altă propunere, bine, ne aflăm în situația de a discuta toate aceste propuneri și eu am participat la discuțiile respective, am renunțat la secretul bancar, deși eu am votat împotriva acestui lucru. Deci, este vorba de o mișcare politică importantă uh, legată de discutarea aspectelor fiscale într-o lume globală. Recunosc cât de sensibilă este această temă și trebuie să înțelegem că trebuie să găsim un echilibru. Sper că vom putea obține un sistem care să fie cel puțin comparabil între diferitele state membre. Există unele țări în Uniunea Europeană care sunt foarte eficiente um, cu sistemele lor fiscale. Pe de altă parte, există unele țări mai puțin eficiente și schimbul de informații ar trebui să aibă loc la uh, același nivel și să asigură egalitatea de șanse pentru toți cetățenii. Vom veni cu câteva amendamente, însă sunt convins că vom reuși să găsim un consens. Aș dori să, să vă rog ca la votul final să fim cât mai echilibrați și să nu ne asumăm responsabilități care țin de competențele statelor membre. Grupul nostru politic uh, va consolida um, um, plasa de siguranță privind uh, protecția datelor, tocmai în lumina ultimelor evenimente. Însă sunt convins că vom ajunge la un consens. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Luis Tavares acum în numele verzilor. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi începe cu un punct amintit de Ole Schmidt. Dumnealui a afirmat în, uh, că în uh, țara sa de origine tema uh, taxelor este una foarte sensibilă. Ei bine, situația este complet diferită în statele care sunt acum examinate de Troica. Acolo taxele sunt o temă de actualitate. Um, în uh, Portugalia, de exemplu, există 78 de miliarde de euro de transferuri pierdute în fiecare an, o sumă echivalentă cu programul stabilit pentru Portugalia. Dacă este să analizăm situația celor mai mari 20 de societăți, companii din Portugalia, trebuie să înțelegem că uh, aproape toate au uh, sediul în în uh, Olanda. Deci veniturile fiscale ale țărilor de jos ai Olandei au crescut foarte mult de la începutul uh, crizei financiare, o sumă de 30 de miliarde de euro care au fost transferate din Portugalia în Olanda. Deci, uh, Olanda este beneficiarul uh, principal al investițiilor directe străine portugheze, de exemplu. Și, în mod sigur, nu există un transfer invers înspre Portugalia din, uh, din, uh, din Olanda. Este o relație asemănătoare cu ceea ce s-a întâmplat între oligarhii ruși și băncile cipriote. Dacă am pune capăt unor asemenea practici, atunci unele puncte ar fi îmbunătățite. Este un punct uh, important atât pentru cetățenii europeni, dar și pentru politicieni. Cel puțin uh, pentru cetățenii europeni din statele care trec printr-un program de uh, ajustare economic. Cred că țara mea ar, nu ar mai avea probleme dacă am putea rezolva acest, această problemă și nu ar mai fi nevoie să discutăm de un al doilea program uh, dedicat Portugaliei. Pentru că dacă toată lumea și-ar plăti taxele, atunci uh, statele nu, nu ar mai avea nicio problemă. Suntem de acord cu propunerea comisiei și sunt de acord și cu amendamentele propuse de domnul Cutaș. Este foarte important ca unele state din Uniunea Europeană, într-adevăr, discutăm despre o armonizare fiscală într-un fel și de armonizarea taxelor și așa mai departe. Indiferent care ar fi interpretarea noastră a acestei armonizări, avem nevoie de un schimb de informații pentru a ne asigura că transferul de capital nu este folosit pentru a, pentru a evita plata taxelor facem, cred că, pașii necesari în, uh, în direcția bună, de fapt, într-o direcție excelentă. Deci suntem de acord cu propunerea Comisiei, suntem de acord cu amendamentele domnului Cutaș. Este esențial ca state cum este Austria sau Luxemburg să uh, să pună capăt sistemului lor foarte opac care apără în continuare secretul bancar, de exemplu în momentul în care negociem acorduri cu țări terțe, Într-adevăr, trebuie să examinăm îndeaproape negocierile purtate și trebuie să fim uh, coerenți cu acorduri încheiate în alte domenii. Apoi trebuie să ținem seama de um, protecția datelor și vom, suntem de acord cu amendamentul propus de colegul nostru în acest punct de vedere. Uh, dar eventual vom face și noi o propunere de amendament referitoare la dreptul libertății și așa mai departe. Doamna președintă, vă aduc aminte că uh, urmează o audiere, nu avem foarte mult timp la dispoziție. Domnul Streșa, care are cuvântul acum. Vă mulțumesc, doamnă președintă, doamnelor și domnilor propunerea domnului Cutaș ține seama de propunerile trecute care discutau evaziunea fiscală, frauda fiscală și așa mai departe. Drept urmare, cred că nu mai este necesar să spun că nimeni nu este de acord cu o fraudă fiscală. Logica este una clară. Combaterea evaziunii fiscală uh, este de preferat uh, sporirii uh, poverii fiscale. Pentru că efectul ar fi invers. Cu cât povara fiscală este mai mare, cu atât probabilitatea de a ajunge la fraudă fiscală este mai mare. Drept urmare, Nu voi repeta declarația conform căreia voi veni cu anumite amendamente. Uh, nu doresc să împiedic cu nimic um, munca raportorului, mm, însă aș dori să vă spun uh, un lucru care s-a întâmplat săptămâna trecută. În Republica Cehă m-am întâlnit cu un uh, director din uh, Uh, din autoritățile uh, vamale și cu, altă, cu un alt uh, funcționar care, de la autoritate care se ocupă tot de combaterea evaziunii fiscale. Am discutat despre următoarea situație. Două, două state vecine cu Republica Cehă produc uh, uh, un produs energetic care are caracteristici foarte asemănătoare cu motorina. Nu este motorină, nu este Uh, considerată a fi uh, motorină. Drept urmare, nu, nu face parte, nu face, uh, nu este obiectul sistemului european de monitorizare a acestui produs. Deci, produsul respectiv este declarat ca fiind, ca fi un carburant nemotorină și este uh, comercializat în mod transfrontalier, lucru care duce la Uh, o evaziune fiscală. Am întrebat autoritățile vamale și Ministerul uh, Finanțelor din Cehia despre. Um, i-am întrebat dacă au comunicat acest lucru Comisiei Europene. Pentru că raportorul se referă la necesitatea ca Comisia Europeană să primească competențe suplimentare și sunt de acord cu acest lucru. Uh, cei doi funcționari mi-au arătat mai multe uh, documente care demonstrează modul în care ei uh, uh, comunică cu Comisia Europeană, tocmai pentru a se asigura că asemenea produse asemănătoare, similare cu motorina, sunt incluse în sistemul de monitorizare electronică european. Ei bine, Comisia Europeană nu a fost de acord cu acest lucru Drept urmare, sunt, uh, nu sunt de acord neapărat cu acordarea unor competențe suplimentare Comisiei Europene. Nu cred că există o soluție magică din acest punct de vedere. Uh, nu dispozi- dispoziții specifice sunt importante când vine vorba de combaterea evaziunii fiscale. Poate uneori explicația rezidă în incompetența unor, uh, unor uh, autorități. Deci, uh, acesta este un uh, exemplu de evaziune fiscală care nu este uh, rezolvat de acest schimb de informații. Vă mulțumesc. Acum, în numele GU are, cu, are cuvântul domnul Countis. Vă mulțumesc domnule președinte. Știu că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, deci voi fi foarte subțint. Am câteva observații, de fapt am o singură uh, observație, și anume, nu discutăm pentru prima dată uh, evaziunea fiscală și așa mai departe. Este o temă discutată în mod repetat și, din nou, discutăm o directivă recent revizuită, care, din nou, trebuie revizuită. Din punctul meu de vedere, și aceasta este principala mea remarcă legată de această directivă și aș dori să mulțumesc raportorului pentru amendamentele propuse. Ei bine, această situație, din punctul meu de vedere, ne demonstrează că există o lipsă de voință politică pentru a ne ocupa de uh, evaziunea fiscală. Tocmai de aceea Uh, trebuie să revizuim în mod uh, repetat uh, acte legislative cum este această directivă. Din nou, directiva revizuită, din păcate, nu răspunde la o întrebare fundamentală. Discutăm de mii de miliarde sume rezultate în urma unei evaziuni fiscale. Care este rezultatul acestei directive? Ei bine, uh, povara este purtată până la urmă de contribuabilii europeni care deja se confruntă cu reduceri ale salariilor, reduceri ale pensiilor și uh, le impunem pur și simplu uh, poveri fiscale suplimentare. Drept urmare, nu consider că discutăm uh, problema uh, adevărată. Nu există nicio dispoziție în directiva revizuită referitoare la uh, taxa pe valoare adăugată și la alte taxe speciale și mai există anumite puncte negre care ar permite unora să refuze uh, uh, transferul de informații. De exemplu, există o dispoziție care permite statelor membre să refuze Uh, schimbul de informații dacă există un pericol adus ordinii publice. Și cei mai mari uh, evazioniști uh, fiscali uh, vor putea scăpa tocmai pentru că există acest termen limită pentru Uh, intrarea în uh, vigoare acestei directive în 1 ianuarie 2015. Ei bine, în Grecia știm foarte bine că de la începutul crizei financiare a existat un exod de capital. Uh, foarte multe, foarte multe capitaluri au părăsit Grecia uh, imediat după criză și nu am făcut nimic pentru a împiedica acest lucru. Deci vom veni cu anumite uh, propuneri, dar uh, vă rog să rețineți remarca mea generală, există o lipsă de voință politică pentru a discuta aceste probleme. Vă mulțumesc, domnul Cutaș. Înainte doresc să informez pe colegi că 1 octombrie anul curent este termenul limite pentru amendamente. Pe uh, 4 sau 5 noiembrie vom analiza amendamentele, iar votul în plen va avea loc în decembrie. Mulțumesc tuturor pentru contribuții. Trebuie să spun că sunt absolut de acord cu spusele domnului Nitras că trebuie totul să devină mai previzibil. De asemenea, sunt de acord cu domnul Schmidt că este o chestiune sensibilă și uh, nu am menționat uh, Statele Unite cu modelul care funcționează acolo pentru a provoca, ci vreau să facem o comparație, pentru că uh, deja există acest acord în care toate statele membre din Uniunea Europeană trebuie să îndeplinească condițiile. Da, și sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să existe un consens în Parlamentul European pentru a susține această propunere. Pentru a răspunde domnului Tavares, mulțumesc pentru susținerea propunerilor și amendamentelor noastre. Cred că este un pas înainte în această luptă împotriva evaziunii fiscale și în ce privește spusele domnului Streșec. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Combaterea evaziunii fiscale este o soluție mai bine decât creșterea impozitelor. Deci, din acest punct de vedere, Eh, propunerea noastră merge în acest sens, iar în ce privește spusele domnului Ciuntis, eh, înțeleg foarte bine punctul domniei sale de vedere, dar trebuie să ne gândim că este un pas înainte. Am venit cu ceva care ar putea să aducă o valoare adăugată în această bătălie pe care trebuie să o dăm pentru combaterea evaziunii fiscale. Mulțumesc încă o dată, sunt interesat de propunerile dumneavoastră de amendament. Ne vom strădui să ajungem la um, amendamente um, consens în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult, spune președinta, și mulțumesc pentru faptul că ați reușit să vă încadrați organizați în timp, uh, pentru că Klaus Regling deja așteaptă în uh, dreptul sălii noastre să poată intra și uh, mă voi duce să-l invit înăuntru. Okay, so uh, I'm pleased to. Uh... Îmi face plăcere să pot uh, saluta din nou în mijlocul nostru pe Klaus Regling, manager general al Mecanismului European de Stabilitate. Acest schimb de vedere urmează discuțiile pe care le-am avut în cadrul Comisiei Econ cu dumneavoastră. În, pe vremea aceea, dumneavoastră um, vorbeați despre sistemul european de supraveghere financiară, CESS, iar acum în ce privește deciziile privind uh, susținere financiară al mecanismului european de stabilitate, cred că putem avea un schimb de vedere în ce privește guvernanța economică și implementarea deciziilor pe care le-am luat la nivel european în acest domeniu. Deci este o completare importantă a schimburilor de vedere pe care le avem, inclusiv cu președintele grupului um, euro și cu uh, domnul Dieselblum, președinte al Eurogrupului. Iar în ce privește activitatea Mecanismului European de Stabilitate, suntem foarte interesați să aflăm progresele înregistrate în legătură cu acest mecanism unic de supraveghere. Și pe 1 februarie 2012 Parlamentul European uh, a uh, decis ca mecanismul european de stabilitate să poată fi verificat de către Parlamentul European, deci acest lucru îl facem acum. Vă acordăm cuvântul pentru 10 minute și după aceea urmează întrebări și răspunsuri. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă, îmi face plăcere să vin acum în calitate de director general al uh, Mecanismului European de Stabilitate, dar sunt aceeași persoană care anterior a lucrat în domeniul sistemului european de supraveghere financiară, pentru că până la urmă um, există o echipă uh, unitară în ce privește cele două organisme, dar cu uh, competențe uh, parțial uh, diferențiate în ce privește operațiile pe care trebuie să le desfășurăm, dar care sunt similare. După cum știți, cu aproximativ un an în urmă a fost înființat mecanismul european de stabilitate, sistemul european de supraveghere financiară funcționa deja de trei ani și uh, colaborăm foarte strâns uh, în uh, ce privește dezbaterea de astăzi, aș vrea să uh, subliniez uh, structura instituțională a mecanismului european de stabilitate. Știți că la un moment dat sistemul european de supraveghere financiară care funcționa întâi temporar au existat o construcție interguvernamentală în afara uh, legislației cadru care funcționa în acel moment pentru uh, instituțiile europene. Ă, banii pentru funcționarea mecanismului european de stabilitate vine din bugetele naționale, deciziile noastre pentru programele de asistență și de împrumut se află sub controlul strict al statelor membre. Uh, care trebuie să decidă în unanimitate în ce privește acordarea acestei susțineri. Există o legitimitate democratică pentru că uh, este nevoie de mandatul parlamentelor naționale pentru a distribui uh, până la urmă banii de care dispunem și programele noastre. Există o relație între mecanismul european de stabilitate și Parlamentul European uh, pe bază informală eu cred că este important să avem acest dialog pentru că uh, înțeleg, bineînțeles, uh, interesul dumneavoastră politic în ce privește activitatea operativă a Sistemului European de Supraveghere Financiară și a Mecanismului European de Stabilitate și uh, dacă se dorește o integrare a CFS în legislația cadru în baza tratatului european, bineînțeles că va fi nevoie de anumite modificări legislative. După cum știți, cele 17 state membre ale uh, MS uh, contribuie cu 700 de bilioane de euro uh, la capitalul pe care se bazează instituția noastră financiară. De fapt, dispunem de o capacitate de împrumut de 500 de miliarde de euro. Există uh, în clipa de față programe pentru Irlanda, Portugalia și Grecia cu o capacitate de 700 de miliarde de euro. Începând cu anul 2011, SEFS a furnizat 168,5 uh, miliarde de euro sub formă de împrumut Irlandei, Portugaliei și Greciei. Începând cu luna iulie, uh, nu mai există posibilitatea de a intra în noi programe, pentru că în clipa de față uh, mecanismul european de stabilitate este singurul mecanism care poate să răspundă la noi solicitări de asistență financiară. În clipa de față, Mecanismul european are un program sectorial pentru Spania, 41,3 miliarde de euro au fost deja puse la dispoziție. Există un program pentru Cipru, până la finele acestei săptămâni vom pune la dispoziție 4,5 miliarde de euro din cadrul programului nostru care vizează 9 miliarde de euro asistență financiară. Asta înseamnă 450 de miliarde de euro care în clipa de față sunt neutilizate, asta corespunde 90% din capacitatea de împrumut de care dispune în clipa de față mecanismul european de stabilitate. Împreună, eh, sistemul european de supraveghere financiară și mecanismul european de stabilitate au pus la dispoziție 212 miliarde de euro în cadrul operațiilor pentru a, care au început în anul 2011. Eu cred că strategia mecanismului european de stabilitate a fost utilizată cu succes deci, strategiile pe care le folosim sunt comparabile cu cele pe care Fondul Monetar Internațional le-a folosit deja de câteva decenii, și iar ideea principală este că Fondul Monetar Internațional uh, pune la dispoziție uh, împrumuturi pentru statele aflate în uh, situații de criză atunci când Uh, piețele financiare uh, refuză să acorde um, împrumuturi și că uh, există până la urmă finanțări din partea sectorului oficial guvernamental. Iar mecanismul european de stabilitate uh, se servește de același model pe care și Fondul Monetar Internațional l-a utilizat timp de mulți ani, acordăm împrumuturi și credite în condiții avantajoase. Deci, uh, dobânzile uh, sunt, din acest punct de vedere, acceptabile și am avut taxe reduse pentru costurile operaționale în această etapă, deci condițiile pe care le acordăm noi trebuie să permită statelor să uh, redobândească încrederea investitorilor. Aceasta este abordarea noastră și ca atare, mecanismul european de stabilitate face parte dintr-o strategie coerentă Uh, la nivel european, uh, la nivelul celor 17 state membre ale zonei euro. În ce privește condiționalitatea, avem în vedere, până la urmă, o consolidare fiscală și reforme structurale în statele beneficiare. Din acest punct de vedere uh, și avem dorința îmbunătățirii competitivității Portugalia, Grecia, Spania, care au beneficiat de asistența noastră și asta dovedește că toate uh, aspectele legate de condiționalitate funcționează. În paralel, uh, Grecia în clipa de față a uh, înregistrat uh, de asemenea un surplus. Piețele au reacționat bine și au fost introduse pe piață obligațiuni cu o maturitate la 10 ani în Irlanda și Portugalia. Sunt convins că fără sprijinul acordat de noi, anumite state ar fi fost obligate să părăsească Uniunea Monetară aceste eforturi, cu alte cuvinte, um, sigur, ar fi afectat și economia reală. Bineînțeles că um, nu toți uh, oamenii din statele afectate uh, văd progresele care s-au uh, înregistrat pentru că au fost reduse pensiile, um, s-au pierdut locuri de muncă. Noi, membrii Mecanismul European de Stabilitate suntem conștienți de fapt de povara pe care o duc cetățenii din statele afectate. Ehm, și ehm, noi sperăm însă ca prin activitatea noastră să putem stimula ehm, și dezvoltarea economică și sporirea locurilor de muncă. Bineînțeles că ne dorim ca efectul inevitabil să fie o creștere economică și a ofertei locurilor de muncă. Trebuie să vedem care sunt semnele încurajatoare în economia reală, pentru că în clipa de față există multe țări afectate de o scădere a locurilor de muncă și există dezechilibre macroeconomice, dar fenomenele se îmbunătățesc în Portugalia. Economia pentru prima dată în ultimul an și jumătate a crescut cu 1,1%, în Spania a crescut exportul, în Grecia se pare că situația se stabilizează. Eu cred că strategia eh, de a rezolva problemele acute economice și fiscale în diversele țări uh, trebuie să fie susținută de o îmbunătățire a guvernanței economice. Dumneavoastră știți foarte bine și din acest punct de vedere au fost adoptate o serie de legi, legea celor șase măsuri legislative, cele două măsuri legislative, six-pack, two-pack, semestrul european, care sunt toate strategii menite să combată criza europeană. Iar eu când vizitez uh, alte țări, Uh, urmăresc și dacă aceste uh, reguli, măsurile legislative recent adoptate sunt implementate. După cum știți, Uniunea Bancară, de asemenea, constituie un element care este urmărit cu interes de către pieți. Deciziile care se iau în ce privește mecanismul european de stabilitate sunt foarte importante uh, în paralel cu constituirea unei uniuni bancare și cred că următoarele luni vor fi importante Mecanismul unic de supervizare SSM de asemenea joacă un rol foarte important, iar miniștrii de finanțe din zona euro au căzut de acord cu câteva luni în urmă în legătură cu acest instrument de supraveghere, instrumentul unic de uh, supraveghere. Uh, el încă nu este operațional, abia după ce se va lua o decizie unanimă a statelor membre, acest lucru se va realiza. Uh, și ă, cred că acest instrument trebuie să devină ă, compatibil cu ă, Comitetul European de Supraveghere a Riscurilor sistemice. Dar s-au încheiat cele 10 minute care erau la dispoziția mea și aștept acum întrebările dumneavoastră. Președinta, vă mulțumesc foarte mult pentru venirea dumneavoastră în mijlocul nostru și Vreau să vă amintesc că domnul Reling de asemenea a fost de acord să acorde uh, o declarație de presă după uh, ce uh, va părăsi comitetul nostru. Dar acum din partea PPE prima întrebare. Mersi, doamnă președinte, și director general. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule director general. Mă voi lega de ceea ce a spus la sfârșitul cuvântului dumneavoastră, fondul de rezoluție care va intra în plină eficacitate financiară peste 10 ani. Întrebarea se pune în această perioadă de constituire a fondului. Cum uh, va, cine, cum, uh, cine și când va putea face apel la acest fond? Unii cred că acest backstop, garanția, trebuie să fie la nivel național, dacă am înțeles bine ce a spus Draghi, domnul Draghi ieri. Un, alții cred că ar trebui să existe o garanție la nivel european. Aș vrea să știu în, în ce măsură dumneavoastră puteți interveni eventual în această perioadă de tranziție. Mulțumesc! So Jean Paul's cut straight to the chase on that. Mulțumesc, deci, Jean Paul a intrat direct în subiect. Uh, doriți să răspundeți? Da, bine. Da, mulțumesc. Domnule Gozes, aveți dreptate, există o perioadă de tranziție, dar cred că întrebarea se referă și la perioada de dincolo de această tranziție, când va exista o finanțare totală. Se mai pune încă întrebarea dacă va trebui să existe un fond de garanție european sau de alt nivel. Dacă mă uit la ce se întâmplă în SUA, există un sistem similar cu contribuții din partea industriei, cu dreptul de a impune contribuții suplimentare la nevoie, dar cum există o facilitate de credit uh, de mari dimensiuni cu trezoreria SUA, care a fost utilizată de două ori, dar e important pentru piețe de să știe că există. Deci e util ca multe alte instrumente utilizate de FMI, Organizația Mondială a Comerțului, la fel, nu trebuie neapărat să le utilizăm, dar e bine să existe aceste instrumente și să fie vizibile. Astfel piețele sunt mai liniștite, deci cred că și acest fond, deși nu știm exact cum va arăta, dar e nevoie de această garanție. Știu, a fost o întreagă discuție, s-a menționat și mecanismul nostru, dar e clar pentru moment că acesta nu va putea juca acel rol. Ar fi nevoie de o schimbare în tratat și pentru asta e nevoie de unanimitate. Nu doar de 17 guverne din zona euro, ci și 17 tra- ă, parlamente care au ratificat acest tratat. Jean-Paul, avem timp, vrei să revii? Nu. Doamna Ferreira. Nu, domnul Gozes, încă o întrebare. Ați vorbit de țările în acest program. Există un calendar care trebuie să le permită să revină spre piețe. Există și un plan de salvare dacă acest calendar nu va fi respectat. Da, nu a zice că e un plan de salvare răspunsul, însă există angajamentul Eurogrupului înscris Uh, asumat la sfârșitul anului trecut, uh, și anume țările care au nevoie de condiționalități nu vor fi lăsate la voia întâmplării dacă au nevoie de ajutor în continuare și n-au recăpătat accesul pe piață. Însă sigur că obiectivul fiecărui fiecare program de ajustare e ca țările să se reîntoarcă pe piață și să poată să se autofinanțeze acolo fără ajutor de urgență deci acum putem vedea situația de la țară la țară, fiecare poate să-și exprime părere în legătură cu performanța fiecare. Irlanda a făcut mai multe ca Grecia, dar Irlanda a fost și prima țară care a împrumutat de la fondul de salvare. Ajustările în Irlanda au fost de mai mică amploare, știm că expiră acordul anul acesta, ei au putut să uh, intre pe piață de câteva ori Inclusiv uh, guvernul a emis obligațiuni pe 10 ani. În ultimele zile pe piața secundară rata dobânzii pentru aceste obligațiuni e sub 4%, ce deci o rată acceptabilă. Deci Irlanda e pe calea cea bună. Portugalia și-a început programul de ajustări la șase luni după Irlanda, deci în mod necesar ei nu sunt atât de avansați. Uh, și au avut și probleme politice în ultimele luni, reflectate în creșterea ratei dobânzii, aproximativ 7% pe piața secundară, însă programul uh, se desfășoară până la anul, deci mai au 9 luni, Portugalia uh, probabil va face progrese, dar e prea devreme să spunem acum ce va face apoi, dar sigur că noi avem uh, tot felul de instrumente la dispoziție, dacă grupul euro dorește să le utilizeze, pot fi utilizate. Grecia e cazul cel mai dificil, însă programul se desfășoară până la sfârșitul anului viitor <coughs> și există un angajament să-i ajutăm. Știm că uh, s-a spus că probabil se va mm, desfășura un ajutor suplimentar la sfârșitul uh, programului, dar vom face o evaluare la momentul respectiv. Mulțumesc. Elisa Ferreira acum raportarea pentru acest mecanism de rezoluție. Mulțumesc, uh, mulțumesc doamnă președinte și mulțumesc uh, domnule Regling pentru prezență și vreau să vă spun că m-a frapat faptul că dumneavoastră dar în mod pozitiv m-a frapat faptul că dumneavoastră a spus că mecanismul nostru poate crea o linie de credit pentru fondul de rezoluție. Ne puteți da detalii ca să vedem cum poate se, uh, mecanismul nostru să joace în acest rol? Pentru că eu cred că un backstop, o garanție, este absolut fundamentală și aș vrea să mai știu mai apoi finanțarea directă care a fost anunțată pentru bănci. Cum se va face și ce se va întâmpla în faza următoare a aprobării unui mecanism unic de supraveghere? Noi am uh, votat acest lucru, dar în practică. Deci în ce condiții concrete puteți dumneavoastră finanța o bancă? În ce mod? și în scurt timp vom face o, o revizuire a activelor uh, bilanțurilor. Mecanismul pus la dispoziție poate anticipa finanțările pentru bănci în conformitate cu concluziile acestei revizuiri care va fi efectuată a activelor și în ce măsură statele membre vor trebui să dea garanții ca să poată să intre în acțiune acest ajutor financiar? Mulțumesc! Răspuns, mulțumesc, doamna Ferreira, la prima întrebare. Poate că noastră ați înțeles că noi putem avea o linie de credit. Noi am, eu de fapt am spus că există o dezbatere, pentru că noi nu avem acest instrument. Ar fi nevoie de schimbarea tratatului și statele membre să hotărască dacă dorește acest lucru, dacă doresc acest lucru sau nu. La întrebarea mai punctuală, mai specifică, cum anume am putea noi să finanțăm băncile, la recapitalizare directă bancară, există acordurile grupului euro în legătură cu mm, aspectele specifice ale acestui instrument, dar lucrurile nu sunt finalizate. Asta se va întâmpla doar după ce se va efectua și o compatibilizare. Și apoi oricum mai e nevoie de o decizie în unanimitate a celor 17 guverne, ba chiar uneori a parlamentelor și apoi se va crea acest instrument. Dar nu e nevoie de o schimbare a tratatului, ci de o, schimbare, ci de o decizie unanimă. Oricum, uh, vom vedea, mai e nevoie de niște pași pentru ca acest lucru să intre în funcțiune, dar dacă o bancă va avea probleme și dacă va exista uh, instrumentul, e clar cam ce se va întâmpla. Acționarii vor trebui să mm, finanțeze și apoi regulile uh, se vor aplica, regulile mecanismului de uh, rezoluție și redresare, dar pentru moment uh, nu există acest lucru. Dar să veți hotărâ când va intra în funcțiune acest când va intra în funcțiune această directivă, dar regulile ajutorului de stat spun că trebuie ca um, iată creditorii băncii să intervină și doar mai apoi să se poată face recapitalizarea directă a băncii. Deci este o ultimă instanță dacă se va crea acest instrument, dar asta e intenția până acum. Bun, oricum trebuie să așteptăm să intre în funcțiune această directivă cu recapitalizarea, redresarea și refinanțarea, apoi revizuirea calității activelor și apoi testul de rezistență vor arăta care eh, anume bănci vor avea probleme, care nu atunci vom vedea, va fi un moment important și ne vom da seama dacă va fi nevoie de a, de a, de a acționa. Cred că domnul Draghi v-a spus ieri că asta se va întâmpla probabil pe la jumătatea anului viitor. În momentul acela vom ști dacă guvernele vor fi adoptat eh, liniile directoare pentru recapitalizare, Și apoi, după ce va exista acel BRD, vom putea eventual interveni și noi. Dar finanțarea noastră ar fi, cum spuneam, ultima instanță. Mulțumesc! spune președinta. Acum nu mai avem timp, Elisa, poate mai târziu. Alde, Wolf Klintz. Uh, Îți mulțumesc, domnule Regling, pentru intervenția dumneavoastră. În primul rând, mă bucură faptul că uh, abordați cu atât optimism uh, sarcinile pe care le aveți. Avem nevoie de optimism pentru că uh, realitatea unor arată puțin altfel. Cei doi antevorbitori s-au referit deja la Uh, posibilele viitoare roluri ale uh, mecanismului european de stabilitate. Noi lucrăm acum la această propunere de rezoluție a băncilor, uh, plecând de la premisa că și sectorul financiar va fi implicat în uh, redresarea și refinanțarea acestor bănci. se pune întrebarea acum care va fi rolul uh, mecanismului economic de, stabil, de stabilitate care ar putea să înlocuiască chiar și temporar uh, sistemul unic de rezoluție. Cred că acest lucru nu poate fi acceptat. Și apoi domnul uh, Jörg Asmussen s-a referit la această posibilitate, la acest scenariu ca o realitate și apoi Yves Marshall a spus foarte clar că această întrebare ar trebui să fie clarificată de pe acum și că nu trebuie să așteptăm rezultatele acestor teste anul viitor. Rezultatele pot fi publicate doar dacă se știe cum vor putea fi acoperite lacunele posibile. Deci eu cred că mecanismul economic European de Stabilitate va mai avea câteva sarcini de îndeplinit. Aceasta a fost doar un comentariu. Acum o întrebare. Dumneavoastră ați comparat mecanismul european de stabilitate puțin cu Fondul Monetar Internațional și din punctul de vedere al rolurilor îndeplinite de aceste două instituții. Bine, există o diferență. Fondul Monetar Internațional lucrează cu state care dispun de o proprie monedă. Deci, în aceste state au la dispoziție instrumentul um, devalorizării propriei uh, uh, monede. Și acest lucru s-a întâmplat întotdeauna pe lângă programele impuse de Fondul Monetar Internațional. Ei bine, o, asem, un asemenea instrument nu este posibil în uh, zona euro, deci nu putem accepta o comparație unul la unul între uh, FMI și MS. Apoi, Ați avut uh, afirmații optimiste vis-a-vis -vis de situația uh, Greciei, de exemplu. Vă spun că am citit o analiză din partea Bruegel care ajunge la alte concluzii. Chiar dacă există un uh, surplus uh, primar bugetar, pierderea uh, până în 2020 se ajunge la o pierdere 170-180% din uh, PIB. Vă mulțumesc, domnule Clint. Permiteți-mi un comentariu pe marginea comentariului dumneavoastră. Știu că uh, sunt, deseori sunt acuzat că sunt prea optimist. Sunt obișnuit de acest lucru, cu acest lucru. Când mi-am prezentat uh, părerea despre situația de pe piață în urmă cu 15 luni, cum că ne aflăm pe o cale bună, că zona euro nu se va dezmembra, că se înregistrează progrese, că diferitele elemente ale strategiei de uh, salvare a zonei euro se potrivesc foarte bine și nimeni nu mă credea pe atunci. Ei bine, optimismul meu de pe atunci uh, s-a dovedit a fi unul uh, bine fundamentat și cred că optimismul meu de acum, din nou, se bazează pe baze bune. În legătură cu al doilea comentariu, aveți dreptate, obiectivul final este cu Uniunea Bancară ca contribuabilii să plătească mai puțin pe viitor sau chiar deloc. Deci, așa trebuie să înțelegem viitorul Uniunii Bancare. Eu nu am spus că mecanismul european de uh, stabilitate trebuie să reprezintă o garanție, un mecanism de protecție pentru mecanismul uh, unic de rezoluție. Oricum, trebuie să um, în, învățăm ceva și din, uh, din exemplul american. Deci chiar dacă nu se folosesc banii contribuabililor, este bine să existe un mecanism de protecție, o garanție care să liniștească piețele că el va fi folosit dacă ceva nu merge bine. Și oricum, oricare ar fi garanția pentru uh, mecanismul european de, de stabilitate, uh, el va fi finanțat nu de contribuabil, ci prin alte instrumente. Deci sunt convins că lucrurile se vor uh, desfășura astfel. Este vorba de o refinanțare temporară. Însă nu știu, după cum am spus, care este rolul sau nu al mecanismului nostru. Și aveți dreptate de asemenea, ar fi foarte important să avem o claritate cât mai mare despre ce se întâmplă în momentul în care sunt uh, anunțate rezultatele testelor de rezistență și evaluării calității activelor. Ă, ați spus că comparația mea făcută cu femei este una greșită. Nu sunt de acord cu dumneavoastră dacă îmi permiteți acest lucru. Este adevărat că foarte multe programe femei recurg și la rata de schimb a monedei ca un instrument posibil, lucru care nu este posibil pentru zona euro. Însă ceea ce am văzut că s-a întâmplat în zona euro în ultimii patru ani este că prin instrumente echivalente se ajunge la rezultate asemănătoare. Am văzut acest lucru întâmplându-se în Grecia, Portugalia, Irlanda și în Spania. Acestea și-au redus veniturile nominale și au ajuns, de fapt, la o devaluare internă. Și efectul este același. Se îmbunătățește competitivitatea. Am văzut că a funcționat și în Letonia. Uh, Grecia, Irlanda, Portugalia devin tot mai competitive uh, și ritmul de îmbunătățire poate fi uh, asemănat cu ritmul obținut în urma devalorizării uh, propriei monede. Uh, mai există și o altă diferență, într-adevăr, uh, femeiul nu trebuie să apeleze la bănci pentru a se finanța. Da, uh, am depășit cu un minut cele 5 minute Uh, acordate. Nu este un exemplu bun. Acum pentru a cere Vicky Ford are, cu, are cuvântul. Vă mulțumesc pentru că ne-ați explicat niște lucruri foarte complicate. Dacă am înțeles eu bine, mecanismul de stabilitate european nu va putea funcțio- funcționa ca o garanție pentru mecanismul de rezoluție unic, dar cu aprobarea statelor membre puteți trece la o refinanțare uh, Uh, directă, ținând cont de directiva privind uh, redresarea și rezoluția băncilor și așa mai departe. Deci am o întrebare. Dacă este să mergem înspre o altă etapă cu schimbarea tratatelor și ați putea oferi o garanție pentru acest uh, fond unic de rezoluție până când el va fi constituit, cum considerați că trebuie tratată o țară care nu face parte din acest grup de 17 țări, dar participă la uh, fondul unic de rezoluție. Deci statele care doresc să participe la acest uh, sistem, dar nu fac parte din zona euro. Este o întrebare foarte importantă, dar nu a fost discutată nicicum, la niciun uh, nivel oficial. Este o întrebare care devine tot mai uh, relevantă, este, a fost discutată și la Consiliul Ecofin în urmă cu 10 zile, dar, după cum am spus foarte clar, uh, nu există o soluție. Avem nevoie de modificare a tratatului dacă ne dorim ca mecanismul de stabilitate europeană să reprezinte o garanție pentru fondul de unic de rezoluție. Mai există și un alt punct dificil, care va fi tratamentul pentru statele membre ale Uniunii Europene, dar care nu fac parte din zona euro. Trebuie să găsim o soluție, după cum am spus, dacă este să ne gândim la ce se întâmplă în Statele Unite, trebuie să găsim o garanție, un mecanism de protecție, cumva. Um, mecanismul uh, unic uh, de rezoluție este un instrument complementar și la rândul său are nevoie de o garanție. Nu știu care va fi aceasta. Și știu că este un punct dificil care încă nu a fost uh, discutat, dar cred că este urgent să fie discutat și să, și să se găsească o soluție. Vicky, doresc să revii? Da, sunt <laughs> bucuroasă că cu toții suntem de acord cât de dificil este acest punct. Da, un, unele lucruri sunt dificile. Acum Sven Giegold are, cu, are cuvântul pentru vers. Vă mulțumesc, domnule uh, Regling, pentru vizita dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru că ați răspuns și înscris la întrebările pe care vi le transmisesem, pentru că acest lucru ajută la crearea de încredere. Vedem care sunt rezultatele alegerilor în diferite state europene, vedem că a fost aproape ca, o, ca un partid anti-european să intre în Parlamentul Federal. Acest lucru nu s-a întâmplat, dar nu a fost departe. Și vedem că rezultatele alegerilor sunt asemănătoare și în alte state. Și întrebarea care se pune în Germania este următoarea pe mulți cetățeni nu interesează doar evoluțiile sociale și economice, ci interesează cine are controlul din punct de vedere democratic. Oare parlamentele uh, mai au vreun control democratic sau piețele, de fapt? Apoi, în 2012, domnul Van Rompuy în plenară ne-a asigurat că mecanismul de stabilitate europeană va fi obiectul monitorizării stricte europene, uh, și uh, pe 26 iunie în anul următor, într-o scrisoare, dumneavoastră ați răspuns că relația cu Parlamentul European nu trebuie extinsă prea mult din motive interinstituționale și legate de prea multe sarcini de raportare. Astăzi ați spus uh, din nou că toate drepturile de monitorizare ale Parlamentului European sunt informale și ad hoc. Regret acest lucru pentru că pe pagina de internet a instituției dumneavoastră există o asemenea referire și aș dori să vă întreb dacă sunteți uh, pregătit să acordați locul uh, pe care îl merită aceste competențe ale Parlamentului European de a vă interoga, de a vă monitoriza uh, activitatea. Apoi, există anumite drepturi de uh, observare a activității forurilor de conducere din instituția dumneavoastră. Și aș dori să știu dacă Există o dezbatere largă în conducerea instituției dumneavoastră despre această întrebare a drepturilor de control a Parlamentului European. Eu nu cred că putem accepta poziția dumneavoastră de a nu fi de acord cu uh, competențele de monitorizare a Parlamentului European asupra instituției dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule Gigold. Cred că situația juridică este una foarte clară și am încercat să mă refer la ea în introducerea mea introductivă, în, în discursul meu introductiv. Mecanismul uh, de stabilitate european nu este o instituție uh, din Uniunea Europeană și în momentul în care am decis crearea acestei instituții, ne-am gândit cine ar trebui să auditeze uh, mecanismul nostru, am discutat cu Curtea Europeană de Conturi, am întrebat dacă ei ar putea să auditeze uh, instituția noastră și concluzia experților lor legale a fost că acest lucru nu este posibil. Deși am regretat acest lucru, ne-am dat seama că trebuie să găsim o soluție. Uh, mecanismul nostru nu este uh, nu se regăsește în tratatele uh, în tratatele europene și ceea ce numiți dumneavoastră un drept al Parlamentului European nu este definit în sens legal dar uh, sunt dispus întotdeauna să vin în uh, Parlamentul European pentru a vă răspunde la întrebări și dacă îmi transmiteți întrebări în scris, voi răspunde bucuros și la acestea. În plus, prezentăm un raport anual de audit uh, în fața Parlamentului European. Deci, în, într-o modalitate ad hoc, cred că putem găsi uh, orice soluție, fără niciun fel de problemă. Însă, pentru o soluție mai formală, mai oficială, cred că trebuie să discutați cu președintele Eurogrupului, cu domnul Desselbon, pentru că nu este de. nu am o, nicio autoritate să am alte comentarii în acest punct de vedere. Domnul Gigold, ați fi pregătit atunci să, să prezentați această situație în acest mod pe site-ul internet al mecanismului dumneavoastră? Și apoi aș dori să știu dacă s-a discutat această temă la dumneavoastră la conducere. Da, în legătură cu pagina asta de internet, este una foarte cuprinzătoare și nu cred că ar fi vreo problemă să adăugăm un punct despre relația informală cu Parlamentul European și uh, vom menționa, de asemenea, de fapt, cred că acest lucru este menționat, prezența mea astăzi aici, În plus, spunem că această întâlnire este transmisă în direct pe internet și poate fi urmărită de, uh, de cetățeni. La nivelul conducerii mecanismului de stabilitate europeană nu am discutat uh, această temă, ne pare rău, dar uh, întâlnirile noastre au o agendă foarte încărcată despre gestionarea crizei, dar vă asigur că și ministrii de finanțe cunosc această problemă Uh, l-am informat pe domnul Jesselbon pentru că, pe marginea faptului că particip la această întâlnire, și vă asigur că ministrii de uh, finanță din Eurogrup știu că este vorba de o relație informală. Mulțumesc răspuns de altfel și la alte întrebări care au venit din partea comisiei. Nu știu dacă cineva din partea GUE este prezent în sală. Nu. Nu, se pare că nu. în cazul acesta, din partea grupului EPE, Corin Lutman Cole și după aceea, din nou, PPE-ul va putea pune o întrebare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Reckling, pentru observațiile făcute în legătură cu mecanismul european de stabilitate, în ce privește eh, inclusiv facilitățile în acordarea creditelor și mecanismului de redresare financiară și a fondurilor de care dispuneți. În eh, tratat încă nu există o serie întreagă de eh, prevederi care ar fi necesare. Oare noi am putea să includem mecanismul european de stabilitate în propunerea legată de mecanismul unic de supraveghere sau nu? Iar mecanismul european de stabilitate oare va putea să funcționeze și în eh, ce privește mecanismele de protecție pentru că uh, poate că nu va fi necesar, sperăm că nu va fi necesar să uh, intervenim prin mecanisme de protecție, dar dacă analizăm fondul, eu cred că obiectivul, uh, domeniul de aplicare este mai, mai îngust. Eu cred că trebuie să existe și o legătură cu regulamentul, cu dispoziția bail-in deci, ă, noi, ă, Parlamentul dorește să se bazeze pe ă, anul 2016 pe funcționare. Aceste diferențe legate de foa de parcurs în ce privește posibilitățile de intervenție. Care este poziția dumneavoastră? În legătură cu prima întrebare, nu pot să vă spun eu ce trebuie să includeți și să excludeți în rezoluție, dar ă, trebuie să fiți conștienți de prevederile legale, de temeiul legal pe care putem să ne bazăm în clipa de față, în baza tratatului de funcționare și aceste lucruri trebuie să fie clare ca să nu ne facem iluzii. Iar diferențele de date privind implementările, într-adevăr, creează confuzie pe piață, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă care sunt intențiile legiuitorilor și când pot ele să fie puse în aplicare. În ce privește uh, rolul mecanismului european de stabilitate, dacă noi vom uh, primi verde pentru instrumentul de uh, redresare financiară a băncilor, sigur că vom putea să acționăm, dar Comisia deja a descris o formulă de bail-in înainte ca noi să putem să operăm în acest domeniu. Este foarte greu să anticipez acum modul în care procesul poate fi manageriat. Într-adevăr, pe piață există anumite confuzii în calitate de colegiuitor. Aveți uh, vreun sfat pe care puteți să ne dați în legătură cu data de implementare? Da, uh, trebuie să uh, încercăm să facem lucrurile cât mai uh, lesne de aplicat. Aceasta este singura recomandare pe care pot să vă dau. E greu să aducem lucrurile la un numitor comun. Dacă nu va fi uh, posibil să ne punem de acord asupra unei date, va trebui să explicăm lucrurile foarte bine investitorilor și piețelor. Deci noi va trebui să facem eforturi în a, a, a aduce aceste propuneri legate de data de implementare la un numitor comun. Aceasta este concluzia pe care pot să o trag. Mulțumesc. Pablo. Sharon. Mulțumesc, Sharon. Domnule Regling, mulțumesc din nou pentru că ați, uh, ați venit astăzi aici. M-aș referi la recapitalizarea directă. Dumneavoastră a spus că este un ultim recurs, însă eu am niște îndoieli aici. S-a spus că recapitalizarea directă a unei bănci uh, consumă trei, de trei ori mai mult capital decât asistența mm, către o țară care este specificat în liniile generale uh, recapitalizării directe pe care le-ați publicat recent. Mi-aș dori, dori să știu de unde apare această relație, de unde de trei ori mai mult dacă se produce o recapitalizare directă decât în situația în care recapitalizarea se produce prin intermediul unui stat membru. Mulțumesc. Yes, you are right, this is not aveți dreptate, nu sunt uh, menționate aceste aspecte în liniile directoare, dar aceasta este informația pe care noi am putut să o colectăm în baza contactelor informale, uh, inclusiv cu agențiile de rating. După cum știți, cu trei ani în urmă, uh, atât fondul de supraveghere cât și noi, cu un an în urmă, am avut um, asemenea posibilități de a strânge datele de la agențiile de rating. Unele state au fost upgradate, altele mai degrabă au uh, avut de suferit în ce privește ratingul acordat lor, dar trebuie să existe, uh, sigur, o bază de date, mai ales investitorii uh, doresc să fie fie bine informați uh, în legătură cu ratingul obținut. Iar noi știm că uh, agențiile de rating consideră că investițiile în capital bancar li se uh, par a fi mai riscante de multe ori. Iar de aceea trebuie eh, să eh, existe disponibil de trei ori mai eh, mult capital pentru împrumuturile pe care le face o bancă decât împrumuturile acordate pe piața în afara instituțiilor financiare. Deci este un motiv pentru care noi în legătură cu modalitățile de eh, recapitalizare a băncilor este prevăzut eh, o sumă de 60 de miliarde de euro pentru acest domeniu. Eh, cele 60 de miliarde ar putea practic să însemne de trei ori mai mult 180 de miliarde în pentru a acorda asemenea împrumuturi de ajustare macroeconomică pentru statele afectate în ce privește recapitalizarea directă. Dar baza pentru stabilirea acestor sume au constituit-o discuțiile noastre informale și uh, datele obținute de la agențiile de rating. Thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult. Antolin Sanchez din partea grupului SID. Yes, uh, eu también quiero... Mulțumesc. Vreau să vorbesc și eu de rolul Parlamentului în cadrul tratatului și elaborarea programelor. Dumneavoastră ați spus că mecanismul de stabilitate nu este o instituție europeană. Actualmente nu este o instituție comunitară, dar este o instituție europeană cu finalitatea de a asigura stabilitatea eurozonei să spun, actualul tratat și face parte în Uniunea Economică și Monetară. Parlamentul ține responsabilitatea de a vegea ca politica economică să fie de acord cu interesul comun și să formează, face parte a coordonării economice. Deci Parlamentul are un rol de jucat în funcționarea mecanismului de stabilitate europeană. Al doilea rând, uh, într-adevăr, în legătură cu uh, plata de siguranță care e necesară pentru a completa sistemul, asigurată de acele state membre care a ajutat acele state membre care aveau probleme de stabilitate și cele care nu aveau probleme în general, ci probleme financiare, așa cum noi avem alte probleme care afectează stabilitatea și direct instituțiile. recapitale, prin recapitalizare directă se poate face prin modificarea articolului 19, dar a Uh, ne gândim la o reformă a tratatului pentru a restabili finanțarea. Ar putea fi printr-o, printr recapitalizare directă a instituțiilor financiare cu uh, articolul 19. Nu văd de ce nu s-ar putea recapitaliza, da credite unor fonduri unor fonduri, deci este aceeași logică și s-ar putea accepta. În acest moment, Spania are un memorandum cu doi ani, cu măsuri care trebuie să fie luate. Se finalizează anul acesta, dar se finalizează uh, automat sau prin solicitarea spaniolilor sau prin acord al părților, aș dori să știu. I fully agree with you that the ESM as a European De acord că uh, mecanismul nostru este o, meca o instituție europeană, dar din punct de vedere juridic nu neapărat. Din nefericire, se poate spune că asta are anumite consecințe pentru relațiile noastre cu, alte, cu instituții. Noastră ați întrebat de ce uh, rolul unui, unei garanții nu poate fi decis prin articolul 19 juriștii noștri au ajuns la concluzia că nu este posibil acest lucru pentru că se îndepărtează prea mult de la scopul inițial al uh, mecanismului nostru și atunci ar fi nevoie de schimbarea tratatului. Să am încercat să spun anterior că a început recent dezbaterea și nu s-a ajuns la sfârșit, așa că alți juriști ar putea ajunge la alte concluzii. Dar mă rog, pentru moment astea sunt informațiile de care dispun. În legătură cu Spania, angajamentul a 100 de miliarde de euro pentru restructura, a restructura băncile spaniole a fost luat anul trecut și durează până la începutul acestui an. Spania a înregistrat o creștere economică însemnată conform acestui angajament și guvernul spaniol de mai multe ori a spus că nu intenționează să mai apeleze la vreo sumă Uh, dincolo de 41,8 miliarde, dacă nu se întâmplă ceva neprevăzut. Programul, într-adevăr, se va termina în mod automat. Uh, asta este situația și nu cred că vom avea o cerere de a mai uh, finanța sau de a extinde programul. Tolindu-le să mai spui ceva? Nu. Foarte bine. acum uh, de la Socialiști, de Zimă. Mulțumesc foarte mult. Când am discutat în primăvară despre aceste subiecte, spuneam că ar trebui să fi preferat metoda comunitară. Astăzi vedem care sunt consecințele că nu am recurs la această soluție. Colegul Guy Gold uh, v-a pus întrebările corecte și din perspectiva dumneavoastră ne-a stat evident răspunsurile corecte, dar asta nu poate să ne satisfacă, pentru că dacă ne gândim ce vom discuta în legătură cu aceste uh, fonduri de uh, compensare, Uh, vedem care sunt problemele. Am avut și o discuție cu comisarul Barnier în legătură cu aceste uh, fonduri de compensare și am văzut care uh, pot fi consecințele atunci când dezvolți o viziune, trebuie să o gândești până la capăt deci eu cred că ar trebui și să ne gândim uh, la un moment dat la uh, preluarea uh, funcției de dizolvare a unei bănci atunci când aceasta a intrat în dificultăți financiare. Ar trebui să gândim pe termen lung până la urmă care să fie aceste instituții care pot să preia până la urmă sarcina de eh, închidere a unei bănci. Știu că și dumneavoastră ați spus că nu vă puteți pronunța astăzi care să contravină până la urmă convingerilor dumneavoastră politic, eh, politice în ce privește sarcinile care v-au fost atribuite. Dar dumneavoastră, eh, oare ați putea să numiți dificultățile care se află în clipa de față în uh, activitatea dumneavoastră, gândindu-vă și la uh, problemele pe care le-a schițat uh, comisarul Barnier din acest punct de vedere. Nu știam că domnul comisar Barnier a făcut asta, dar eu aș spune că Nu cred că există sinergii ca noi să ne asumăm acest rol. Rolul nostru de acum e legat de finanțare, de diverse tipuri de finanțări, operațiuni tip FMI și suntem destul de ocupați cu ceea ce facem uh, acum și recapitalizarea directă e o afacere diferită. Pentru asta avem nevoie de alt tip de personal ca să poată supraveghea restructurarea bancară. Ar, la rezoluție, de asemenea, este o activitate diferită, deci nu pot uh, exista sinergie aici. Dacă mă întreba din punct de vedere personal, pe termen lung, așa aș spune, după cum am spus anterior, că noi, sigur, de, ne integrăm în, în tratat, devenim instituție europeană, probabil că va fi nevoie de vreo 10 ani, dar e din punct de vedere personal și am avea nevoie de o instituție separată pentru rezoluția bancară la nivel european. Uh, în plus, pe termen lung, o instituție separată pentru supravegherea bancară. BCE a spus totdeauna că nu vrea să joace acest rol și ar prefera o instituție separată la nivel european. Deci a dat seama că pe termen scurt nu e posibil. Însă cred că cel mai bine ar fi să se creeze instituții europene pentru toate aceste, sau pentru fiecare din aceste funcții, Cred că ar fi cea mai curată soluție. Acum, sigur, rămâne de văzut cum vom face acest lucru. Aici jucăm noi un rol și BCE de asemenea. Dar, în general, noi nu suntem potriviți pentru acest rol pentru moment. Uh, in terms of getting from here to there, the Irish answer of, well, I wouldn't start from here is probably the right one. Probabil că cel mai bun ar fi răspunsul irlandez, dar bun, fiecare face ce trebuie să facă. Există unii membri care participă la alte comisii și atunci avem timp mai mult. Eh, Elize, i-am promis deja că îi voi da din nou cuvântul, dar întâi Teodorus. Well, thank you very much. Uh... Mulțumesc. Spune domnul Schila Akakis. Mă voi concentra pe Grecia, mă scuzați. Am înțeles că situația e, se îmbunătățește și așa mai departe, dar acum câteva zile cea mai mare firmă de export din Grecia și-a mutat stadiul din Grecia în Belgia. E vorba de o companie care deține 15% din uh, exporturile elene și în același timp ei au spus că o, costul finanțării pentru o fermă Elena e mai mult de 4% uh, mai mult decât ceea ce plătesc nemții ca rata dobânzii. Deci e imposibil de suporta situația. Întrebarea fiind uh, ținând cont că au scăzut exporturile grecești uh, tot uh, pentru lipsa finanțării în sectorul privat. Și apoi, anul trecut, în 2012, am avut cheltuieli de stat de 15% din uh, PIB, parțial din cauza finanțării externe, dar în același timp uh, sectorul uh, privat elen uh, este foarte afectat de diferența ratei dobânzilor. Asta este cel mai important factor pentru că nu poți să-ți faci afacerea cu 10% uh, rata dobânzii în euro. Deci cum putem uh, schimba lucrurile în viitor apropiat? 1,4 milioane de șomeri. Asta înseamnă 28% din forța de muncă cum se pot găsi slujbe în sectorul privat cu 10% rata dobânzii? Asta vă întreb. Try to be very careful. Răspuns. spus, mi-am măsurat cuvintele în introducere, am făcut diferența dintre progres în indicatorii uh, inițiali, uh, monitorizați de aproape de piețele financiare și care este opinia publică și sentimentele opiniei publice indicatorii la început, competitivitatea și așa mai departe, sigur, trebuie îmbunătățit, trebuie să fie reforme structurale. Din nefericire, asta e situația, asta e experiența în istoria economică mondială în, ultimii, în ultimele sute de ani. Sigur, e E foarte dureros, mai ales în Grecia, pentru că Grecia a început de la un punct foarte dificil, mult mai dificil decât celelalte țări care au împrumutat bani. A fost o situație cea mai grea de departe și atunci ajustările sunt mai dificile și mai dureroase și e nevoie de mai mult timp. Indicatorii uh, timpurii uh, se îmbunătățesc, competitivitatea s-a îmbunătățit, prețurile au început să scadă, dar încă insuficient. Dar există și flexibilitatea care nu e destul de bună, nu e la fel de bună ca în Irlanda și atunci înseamnă că nici prețurile nu scad uh, așa de rapide și începe ajustele fiscale uh, au fost foarte puternice. E vorba de 12% din PIB din 3 ani dar asta a însemnat și impozite mai mari, uh, pierdere de locuri de muncă în sectorul public. Uh, însă, totuși, măsurile au trebuit să fie dure, pentru că deficitul fiscal în 2008-2009 uh, a fost de 15% din PIB și atunci a trebuit să se facă ce s-a făcut. Condițiile de finanțare din țară sunt dificile, încă nu există încredere pentru sectorul privat guvernul elen, sigur, plătirea arieratele, ceea ce a ajutat multe companii să recâștige credibilitatea și IMM-urile să poată face împrumuturi. Grecia, sigur, e cazul cel mai dificil, deși lucrurile se mișcă. Există o anumită stabilitate, e bine, dar nu înseamnă că lumea se simte mai bine, dar probabil că e bine, e corect să spunem că fără finanțarea uh, noastră ar fi fost lucrurile și mai dificile, deoarece finanțarea a însemnat că ajutările necesare uh, au efecte și se pot desfășura într-un număr uh, mai mare de ani, pentru că altfel ar fi trebuit făcut totul deodată, imediat, și ar fi fost foarte, foarte dificil. Domnul că dar întrebarea reală e de ce anume există acest dezechilibru în ajustări între sectorul de stat și sectorul privat. Pentru că, pentru moment, 99% din uh, șomaj provine din sectorul privat. De deci, ce acest dezechilibru? Am sperat ca sectorul privat să ne scoată din criză, dar iată că el are cel mai mult de suferit. Asta e întrebarea reală. I think many of the reforms that are part of the că multe din aceste reforme care fac parte din programul de ajustare, supravegheat, supervizat de troică, uh, ar duce la o situație în, care există o, sec, o dezvoltare a sectorului privat. Sectorul public scade și prin dereglementare sistemul privat se spera sau se speră că va fi capabil să creeze locuri de muncă și creștere. Da, ați descris destul de corect uh, probleme, dar cred că este încurajator că OCDE, în raportul său anual, uh, a reformelor din toate statele membre și știți că e vorba de, de la Corea până la Mexic. Grecia a fost pe, în fruntea listei, acolo s-au făcut mai multe reforme decât în orice alt stat OCDE. Încurajator, pentru că spune că există, va exista progres, dar știm de asemenea că inițial reformele structurale și ajutarea fiscală sunt o povară pentru populație și situația a fost foarte, foarte proastă acum patru ani de zile, astfel încât ajustarea e mai îndelungată și mai grea decât pentru alte țări, dar uh, lucrurile se mișcă, după cum spuneam, și OCDE-ul mă confirmă. Pare rău că a plecat domnul Clinț, că am avut o dezbatere îndelungată. Domnia să nu prea crede că se fac reforme. Eu cred că așa se întâmplă și e încurajator și sper că și grecii mai au răbdare să aștepte rezultatele care vor veni, desigur. Mulțumesc, doamna Ferreira. Îmi pare rău că v-am făcut să așteptați. Nu e nicio problemă, mulțumesc. M-aș întoarce. Voi vorbi în limba engleză. Mă întorc la condiționalități ca dumneavoastră să puteți recapitaliza băcile. Înțeleg, am înțeles ce ați răspuns E doar un ultim recurs, dumneavoastră interveniți doar la finalul uh, procesului. Asta e momentul în care se presupune că intervine și fondul de rezoluție, deci dacă... Mi-amintesc bine ce a spus și domnul Antolin Sanchez Presedo. Dacă dumneavoastră spuneți că nu puteți uh, consolida fondul, pentru că e nevoie de schimbarea tratatului, atunci când și cum interveniți dumneavoastră pentru recapitalizare. Intrați în competiție cu fondul de rezoluție sau în cooperare cu acesta și în, ace- în aceleași condiții. Nu înțeleg exact în, când anume interveniți și cum anume. Și care e legătura cu fondul de rezoluție? Asta v-aș întreba. Și apoi mai întreb ceva. Dacă avem acum un mecanism unic de supraveghere și acesta e gata, eu am înțeles că asta ar permite să interveniți și dumneavoastră fără o garanție din partea vreunui guvern. Guvernul din care face par, uh, guvernul țării unde are sediu banca cu probleme. Deci acum avem o, uh, un unic supraveghetor, dar când am întrebat uh, inițial, am înțeles din răspuns că guvernele încă trebuie să uh, joace rolul de garant. Nu știu, puteți explica mai bine? Mulțumesc. On your first point, uh... Da, în legătură cu primul punct, nu sunt cunoscute toate detaliile. Tocmai de aceea, min, uh, de finanțe din Eurogrup au decis să nu finalizeze orientările generale privind recapitalizarea directă a băncilor până când nu va fi finalizată directiva privind redresarea și rezoluția băncilor. Deci cele două lucruri trebuie să fie aliniate. Unii înțeleg că guvernele vor trebui să intervină pentru a garanta că băncile sunt solvabile, astfel încât uh, mecanismul nostru să nu investească în bănci uh, insolvabile, deci pragul minim de capital propriu de 4,5% trebuie să fie atins înainte ca mecanismul de stabilitate europeană să intervină. Noi vom putea interveni doar pentru ceea ce depășește 4,5% până la 9% sau un procent mai mare. Deci există deja o divizare a muncii să spun așa. Însă trebuie să discutăm în continuare detaliile și nu ne dorim o concurență pentru că discutăm de banul public până la urmă. Este un punct care urmează să fie discutat în următoarele câteva luni. Apoi, a doua uh, întrebare, dacă vom avea la dispoziție acest instrument, într-adevăr, nu vom mai avea garanții guvernamentale. Uh, Uh, ultimul instrument folosit va fi o injecție de capital într-o bancă și nu vor mai exista garanții din partea guvernului din țara unde se află banca respectivă. Tocmai aceasta a fost rațiunea spargerii acestei legături între, guver- între datoria băncilor și datoria suverană și o asemenea garanție guvernamentală s-ar opune acestui uh, obiectiv. Doamna Ferreira, a doua întrebare se referă la situația din uh, țările care se confruntă cu dificultăți economice. Eu sunt mai puțin optimistă ca dumneavoastră, dar m-a bucurat să aud că sunteți uh, atât de optimist. Deci pot să înțeleg în urma celor spuse de dumneavoastră că în Portugalia un alt program de asistență nu va fi necesar și că Portugalia va merge pe aceeași cale urmată de, de Irlanda și că va negocia o linie de credit precauționară eventual. Și apoi, a doua idee se referă la cererile, condițiile dumneavoastră, impuse de dumneavoastră și metoda de lucru cu Troica. Ați discutat vreodată cu Troica dacă recomandările pot fi îmbunătățite, dacă acestea nu uh, funcționează, dacă rezultatele sunt diferite față de previziunile inițiale? Deci cum colaborați cu Troica din acest punct de vedere? Sper că optimi, ceea ce numiți dumneavoastră optimism să se dovedească a fi realism și că lucrurile vor funcționa bine. Și acum, revenind la acești indicatori inițiali, și putem vedea că și Portugalia înregistrează progrese. Nu am ajuns la sfârșitul acestui proces. Unii nu văd progresele înregistrate, dar uh, știm foarte bine că Portugalia a avut un foarte mare deficit de concurent care a dispărut până la urmă. Și asta pentru prima dată când Portugalia are un uh, surplus din acest punct de vedere. Deci există progrese, dar înțeleg că ele nu sunt resimțite de populație. Ce se va întâmpla la sfârșitul anului viitor? când va expira programul de asistență actual. Este prea devreme pentru mine să uh, spun uh, ce se va întâmpla. Totul va depinde de ce se va întâmpla în Portugalia, dar și uh, în afara Portugaliei. Dacă evoluția economică este foarte importantă în acest punct de vedere, uh, economia mondială are un rol important. Deci, uh, autoritățile uh, din Portugalia țin o parte a frâielor în mână, dar nu este irealist să ne așteptăm ca cineva să știe exact ce se va întâmpla anul viitor. Dacă va fi necesar, vor putea fi puse la dispoziție diferite instrumente. Acum, din punctul de vedere al relațiilor cu Troica, știți foarte bine că Troica este responsabilă pentru negocierea condiționalităților pentru fiecare stat în parte. Noi nu, ne, nu avem nicio responsabilitate în acest punct de vedere. Noi, până la urmă, suntem cei care putem uh, spune dacă uh, putem pune la dispoziție finanția, uh, o finanțare și care sunt pașii care trebuie urmați, însă nu avem niciun rol legat de pașii care trebuie luați din punctul de vedere al reformelor structurale. Avem o anumită expertiză când vine vorba de sectorul uh, bancar, dar Troica este complet responsabilă față de condiționalități. Cred că suntem suficienți pentru a ocupa timpul care ne-a mai rămas. Am o întrebare foarte scurtă. În introducerea dumneavoastră ați spus că Irlanda, de exemplu, a putut reintra pe piețele de obligațiuni uh, la un, rand cu un randament de 4%, care este unul rezonabil. Deci a fost mai ușor, mai, mai uh, ieftin pentru Irlanda să acceseze asemenea finanțare decât uh, fondurile pe care le primește de la mecanismul de stabilitate european. Deci mă întreb dacă mai există sau există vreun element punitiv în asistența oferită pentru că mie, mie mi s-a părut că ideea inițială nu se lega de acest element punitiv. Da, într-adevăr, în momentul în care, în urmă cu trei ani și jumătate, Fondul European pentru Stabilitate Financiară a fost creat, exista o primă suplimentară tocmai pentru a descuraja recurgerea la acest fond european pentru stabilitate financiară, însă la această idee s-a renunțat foarte repede pentru că stabilitatea era elementul principal și cu cât rata de dobândă era mai scăzută, cu atât obiectivele puteau fi atinse mai uh, rapid. Deci, uh, Uh, dobânzile pe care le cerem noi depind de costurile noastre de finanțare plus costurile de, administra- de administrare. Uh, situația este diferită pentru că o finanțare uh, pe termen scurt este diferită de una pe termen lung. Am avut și o finanțare negativă pe care am transmis-o mai departe. Ne finanțăm și pe o perioadă de 20-25% și ținem seama, calculăm de fapt o rată medie, care acum este în jur de 1-1,5%, dar situația diferă de la o zi la alta, dar vă asigur că uh, costurile sunt mai mici pentru Irlanda în comparație cu finanțare pe 10 ani. Deci consider că condițiile noastre de finanțare sunt favorabile pentru Irlanda, sunt uh, mai favorabile decât uh, pentru Portugalia și Grecia. Și FMI-ul, de exemplu, cere o dobândă de 3%. Deci, uh, durata asistenței noastre este una mai lungă, deci rentabilitatea este și mai bună din acest punct de vedere. Da, mă bucur că nu există acest element punitiv. Acum are cuvântul Sven din nou. Îți mulțumesc, Sharon. Mai am o întrebare, domnule Regling, referitoare la sustenabilitatea uh, datoriilor. În legătură cu Grecia, dar și în contextul celorlalte programe de asistență, ne putem întreba dacă acest concept uh, a devenit unul uh, operațional. Institutul pentru Economia Mondială din Kiel uh, are un barometru al uh, datoriilor și acest barometru ne arată că dacă Grecia are o creștere economică de 4%, care nu este o premisă foarte realistă, ajunge la un surplus primar de, de 10% o creștere de 4% nu prea a fost văzută în uh, vestul, în Occident. Deci mă întreb dacă acest concept al uh, sustenabilității datorilor nu este de fapt uh, um, încălcat, nu este respectat și mă întreb care sunt efect, efectele vis-a-vis -vis de modul în care au funcționat creditele acordate de, de, de dumneavoastră Și mă întreb dacă nu cumva situația este pur și simplu agravată și purtată de la un an la altul. Și apoi, care este concluzia pentru programele de asistență? Um, există și alte opțiuni, de exemplu, taxarea bogăților astfel încât Uh, statul să formeze, să poată să constituie niște rezerve în, perioade, în perioadele în care activitatea merge foarte bine. Deci aș dori să știu care este părerea noastră vis-a-vis -vis de o altă opțiune, o asemenea opțiune de a depăși această perioadă de criză. acest concept și gestionarea sustenabilității unei uh, datorii este unul foarte dificil din punct de vedere economic și intelectual, tocmai pentru că nu există răspunsuri ușoare, există foarte multă incertitudini. Dumneavoastră v-ați referit la diferența între o creștere economică de 4% comparativ cu o creștere economică de 2% și, de fapt, nu știm care vor fi uh, ratele de creștere economică pe următorii 10 ani. Nu prea suntem siguri despre ce se va întâmpla în anul viitor. Dar trebuie să ne gândim la asemenea previziuni pe parcursul unei, uh, unei uh, decade. Eu nu cred că uh, putem uh, să ne referim la acest concept al, uh, al mutării falimentului de la, un alt, de la un an la altul. Da, cred că trebuie să fim foarte uh, preciși în uh, descrierile pe care le facem. Da, cred că nu este vorba de evitarea unui faliment. Este o situație dificilă, însă am spus foarte clar că incertitudinea este mare și atât Fondul Monetar Internațional, cât și noi am uh, redactat niște scenarii referitoare la uh, sustenabilitatea datoriei. Este un element cheie care a fost uh, ignorat de acest Institut pentru Economie Mondială din Kiel. Există o diferență foarte mare dacă există un nivel de îndatorare la de 100-120% din PIB da, uh, există această limită de 125% din PIB stabilită, dar uh, nu se discută acest punct al uh, ratei, al dobânzii plăcută pentru refinanțare. Există o diferență foarte mare dacă un stat cum este Grecia trebuie să-și refinanțeze nivelul de datorii la rate Uh, impuse de piață, o rată care acum este de 8%, eventual va scădea la 6%, dar oricum e o diferență mare cu o rată de refinanțare de 1% pe, pe 30 de ani. Cred că în ultima variantă uh, nivelul de îndatorare poate fi refinanțat mult mai ușor. Este un lucru pe care ni l-a demonstrat și Japonia. Și noi ce încercăm pentru Grecia este tocmai crearea unor condiții asemănătoare cu, cea, cu cele din Japonia și acest program este pe o perioadă lungă de timp și doar așa se poate ajunge la um, durabilitatea uh, datoriilor. Într-adevăr, nu este singura opțiune posibilă. Um, există discuții legate de momentul în care Grecia va ajunge la un nivel al datoriei publice de 120-125% în 2020, în 2030. Există mai multe metodologii care ne ajută să calculăm acest moment, însă cel mai important lucru este ca perioada de replată a creditelor să fie cât mai lungă și ca rata dobânzii pentru creditele respective să fie cât mai redusă. Doar așa se poate ajunge la sustenabilitatea uh, datoriilor. Mulțumesc, Ani Podimatare. Ultima cuvântul. Allow me to come back to some more uh, urgent issues. Mulțumesc. M-aș referi la câteva subiecte urgente. Aș vrea să uh, spun că apreciem foarte mult condițiile de acordare de împrumuturi pe care mecanismul european de stabilitate le-a acordat Greciei. Dar revenind la întrebările pe care colegul meu Schilacakis vi le-a pus, și de altfel și dumneavoastră ați spus că principalele provocări pentru Grecia sunt acum uh, recăpătarea competitivității. Aveți absolută dreptate. Din eh, păcate, însă, eh, bunătățirea situației eh, încă nu este percepută de către cetățeni, pentru că este nevoie de timp până când se va ajunge la perceperea acestei redresări la nivel general în țară. Bun, întrebarea nu este când vom putea uh, să percepem această îmbunătățire. Uh, oricum, uh, pe mine mă interesează în primul rând să nu existe o uh, deteriorarea situației pe viitor. Pentru mine însă este important și ce se întâmplă în sectorul privat, pentru că prin, în clipa de față principalele companii, întreprinderi din Grecia sunt tentate să recurgă la o delocalizare. Uh, să părăsească țara. Eu cred că ne confruntăm cu riscul unei deteriorări datorită acestui fenomene. Și, Trebuie să ne gândim că situația de îmbunătățire în clipa de față se datorează în proporție de 50% exportului. Noi trebuie să ne îmbunătățim acum exportul, dar în clipa de față întreprinderile nu sunt în situația de a putea găsi posibilități credite pe piața privată. Deci, mm, eu mă tem că, din acest punct de vedere, lucrurile s-ar putea înrăutăți mai degrabă decât să se îmbunătățească. Da, știu foarte bine, problema pe care o prezentați uh, este reală și uh, sunt conștientele. Există două elemente în programul de ajustare în raport cu uh, Grecia stabilite de Troica. Este nevoie de recapitalizarea băncilor grecești, restructurarea băncilor grecești ca parte uh, a fondurilor pe care Sistemul European de Supraveghere Financiară le acordă. 50 de miliarde au fost puse la dispoziție pentru uh, băncile din Grecia în cadrul programului de ajustare, dar banii au fost transferați uh, din acel fond și majoritatea, cum spuneam, au fost folosite pentru recapitalizarea celor patru mari bănci din Grecia, pentru ca ele poate să-și asume din nou rolul de uh, stimulator al economiei din Grecia uh, și uh, pentru a se reveni la condiții mai normale de finanțare a economiei uh, din Grecia. Da, ă, sigur, că ă, parte a programului general de ajustare, guvernul grec, în clipa de față, ă, se află în situația de a putea să acorde plăți. În clipa de față, însă, atâta timp cât există arierate și companiile nu sunt în capacitatea de a găsi uh, credite, eu cred că uh, se ajunge într-un fel într-o uh, situație de cerc vicios. Deci, în clipa de față există încă un stoc pentru plăți pe care guvernul poate să le facă, astfel încât să faciliteze situația companiilor aflate în dificultate. Deci noi sperăm ca băncile din Grecia să uh, redobândească uh, posibilitatea de acordare a creditelor. Mulțumesc foarte mult! A fost uh, o întâlnire foarte utilă și eu cred că dumneavoastră veți putea să participați într-o manieră regulată la asemenea dezbateri cu noi, pentru că mecanismul european de stabilitate cu siguranță că va continua să joace un rol important în ce privește stabilitatea zonei euro și uh, situația băncilor europene. Mulțumesc încă o dată foarte mult și ne revedem în această după amiază.